Parce que peut-être il a un petit tempérament. Moi, je commencerai. Et l'autre commence. Alors, il y a le polonais, français. Bonjour. Bonjour, nous allons commencer notre... Bună ziua, vom începe reuniunea noastră de astăzi, după amiază, cu privire la Curtea de Conturi Europene, audit, auditarea de performanță, uh, indicatorii de rezultat și uh, auditul de conformitate, un raport special, instrumentul util pentru legislator. Din experiențele omologilor noștri internaționali și statele membre, în tranziția către abordarea de performanță, a auditorului de performanță, se discută întotdeauna la difer- de diferite opțiuni și la nivelul Uniunii între Curtea Europeană de Conturi și Comisia Europeană s-a discutat acest subiect de mai multe ori și s-a atras atenția asupra Curții Europene de Conturi ca instrument deja disponibil și util pentru a evalua eficiența proiectelor și programelor Uniunii Europene în uh, domeniu. Mai mulți experți au fost invitați să-și dea aportul despre acest subiect, să-și dea părerea. În prima parte a acestei audieri, domnul Christopher Mim, director general pentru din partea Accountability Office din Statele Unite, va lua cuvântul despre auditul de performanță în ceea ce privește cheltuielile federale ale statele, Statelor Unite ale Americii experiența acestei instituții. Și Jean-Marie Bertrand, raportor general și președinte al Camerei uh, franceze de conturi, uh, a Curților Europene de Conturi, va vorbi despre perspectiva națională în ceea ce privește auditul de performanță. Apoi vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. După aceea, Victor Caldeira, președintele Curții de Conturi Europene, va interveni pe tema Um, armonizării auditului uh, de performanță cu uh, auditul de conformitate, Vom încerca să discute despre perspectiva uh, Curții Europene de Conturi, iar apoi domnul Șemeta, comisar responsabil cu acest domeniu în Comisia Europeană, va vorbi despre perspectiva Comisiei. Apoi vom avea o altă ședință de întrebări și răspunsuri și o dezbatere generală care va urma după partea a doua. Bineînțeles că vom avea și intervenții din partea raportorilor, domnul Schila Kakis, mai precis. Vreau să dau cuvântul acum colegului meu, președinte adjunct al Comisiei pentru Bugete, domnul Georges Lyon, care va vorbi despre perspectivele bugetare din perspectiva Comisiei pentru Bugete. Uh, thank you, uh, uh, Vice President, for, for that introduction. Uh, today... Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru această introducere. Astăzi reprezint Comisia pentru Bugete și Comisia noastră este responsabilă pentru autorizarea cheltuielilor. Este foarte important, drept urmare, pentru noi să înțelegem uh, cât mai bine cum sunt cheltuite fondurile europene și să ne asigurăm că fondurile a căror cheltuire o autorizăm noi uh, contribuie la atingerea obiectivelor uh, strategiei 2020, dar și obiectivele altor programe și că uh, putem măsura impactul cheltuirii acestor fonduri. Pe mine mă interesează în mod special Um, discuția referitoare la diferența între procedura bugetară pe activități și uh, pe baza performanței pentru a înțelege mai bine, uh, după cum am spus, care este impactul fondurilor la fața locului. Sper că vom obține un sistem uh, mai simplu care să ne ajute să avem un grad mai mare de claritate. Cred că um, din discuțiile trecute Uh, am, uh, am, ne temem că o să ajungem la un grad mai mare de birocrație și aștept cu nerăbdare să văd care este opinia uh, diferi, diferiților vorbitori. Aștept cu nerăbdare de asemenea contribuția colegului nostru din Statele Unite ale Americii Uh, Comisia pentru bugete a Parlamentului European s-a întâlnit cu această instituție când am vizitat Statele Unite în uh, iulie și poate vom înțelege mai bine cum arată procesul bugetar în uh, Statele Unite ale Americii. Deci, din perspectiva Comisiei noastre, așteptăm cu nerăbdare intervenția dumneavoastră și dorim să mulțumim Comisiei pentru control bugetat pentru că uh, ne-au uh, înaintat această invitație de a participa și coprezida, de fapt, această audiere. Vă mulțumesc. Oui, s'il vous plaît, euh, nous avons déjà parmi nous monsieur Teodoros. Îl avem deja printre noi pe domnul Teodoros Chilakakis, care este raportor. Deci te rog, îți dau cuvântul, Teodor. Well, uh, thank you. Vă mulțumesc. Cred că această audiere este una importantă pentru că uh, ne așteaptă anul viitor alegeri uh, europene foarte importantă. Există o tendință eurosceptică peste tot în Europa, atât în partea de nord al acestui uh, continent, pentru că oamenii de acolo consideră că banii nu sunt bine uh, cheltuiți, uh, cât și în partea sudică a continentului, din alte motive. Din punctul meu de vedere, pentru a putea merge mai departe înspre o Europa mai integrată, trebuie să ne asigurăm că banii cheltuiți sunt bine cheltuiți. Această sarcină nu este una ușoară. În cadrul uh, Comisiei de Control Bugetar în uh, ultimii ani am uh, înțeles că putem cheltui într-un mod mult mai bun fondurile europene. Majoritatea acestor fonduri sunt cheltuite de statele membre, însă acest lucru nu trebuie să reprezinte o scuză. În momentul în care am analizat primul raport special al Curții Europene de Conturi, um, această idee a devenit una foarte concretă. Pentru a cheltui fondurile europene într-un mod mai eficient și mai eficace, avem nevoie de o mai bună planificare, de decizii mai bune, dar și de un control mai bun. Uh, controle eficace și eficiente sunt uh, la fel de importante ca și uh, controlele de legalitate. Și la noi în țară există un control legal al, al cheltuielilor bugetare. Deseori însă aceste controle au o formă mai degrabă uh, ceremonială când vine vorba de cheltuirea fondurilor europene. Am vizitat uh, diferite locuri unde am văzut că există trenuri de superviteză Uh, mergând pe șină, cu, fiind doar pe jumătate umplută, în același timp am văzut că există autostrăzi uh, care nu prea sunt folosite. Am vizitat uh, locuri unde există porturi deja construite din urmă cu 5 ani, care încă nu sunt conectate la sistemul feroviar pentru a-și putea îndeplini funcțiile. Este vorba de exemple evidente. Am văzut uh, și alte locuri unde există parapete de izolare sonică în mijlocul unui uh, câmp, astfel încât uh, vacile să nu audă mașinile care trec pe autostrăzi. Deci vedem că fondurile europene nu sunt bine cheltuite și trebuie să îmbunătățim situația. Din păcate, Uniunea Europeană nu dispune de experiența necesară pentru a îmbunătăți lucrurile, pentru că în majoritatea statelor membre nu există uh, mai mult decât un audit de legalitate. Drept urmare, este important să ne îmbogățim uh, experiența și să transmitem un mesaj coerent contribuabililor europeni și electoratului european, asigurându-i că situația va fi îmbunătățită, pentru că doar așa părerea despre Europa va fi una pozitivă. Sper că prima secțiune acestei audieri ne va ajuta din acest punct de vedere și ne va ajuta să oferim o putere mai mare acestor rapoarte speciale uh, și vă asigur în calitate de raportor care a discutat asemenea rapoarte că acestea sunt foarte bine redactate și sunt pe de altă parte foarte utile. Vă mulțumesc! Teodoros. Mulțumesc foarte mult, Teodoros. Acum vom trece la experiența prietenilor noștri americani. Domnul Christoph Mim director general pentru în cadrul Government Accountability Office, GAO, din partea Statelor Unite. Vă dau cuvântul. Uh, thank you, Mr. Vice President. Mr. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, domnule președinte, domnule raportor, stimați deputați în această comisie. Este într-adevăr o onoare să mă aflu astăzi aici pentru a discuta cu dumneavoastră experiența pe care o avem în cadrul Government Accountability Office, un fel de oficiu de audit intern de, din partea guvernului uh, american. Misiunea noastră este de a susține Congresul uh, în acțiunile sale de a uh, evalua uh, diferita funcționare din a diferitelor instituții. Managementul solid este o noțiune care Uh, trebuie să asigure implementarea efectivă a acțiunilor și de aceea trebuie, merită atenția cuvenită. Congresul american a vrut uh, informații mai bune pentru a putea controla activitatea instituțiilor. De aceea a fost creat în 1920 pentru a investiga modul de cheltuire a banului uh, public. După cel de-al doilea război mondial, însă, am efectuat mai multe audituri financiare care analiza operațiunile guvernului. În anii 60, odată cu extinderea programelor sociale, așteptările vis-a-vis -vis de informațiile sau tipul de informații pe care le oferea biroul nostru s-au extins. De aceea am început să facem audituri de performanță pentru a vedea dacă se ating obiectivele guvernamentale. Și astfel Congresul ne-a oferit uh, baza statutară și uh, competențele necesare pentru efectuarea acestor audituri statutare. Iată un lucru care a reprezentat <clears throat> o modificare în sfera noastră de activitate, de la audituri de conformitate la audituri de performanță pentru a vedea, de fapt, ce rezultă din programele noastre de investiții. Deci nu mai întrebam doar dacă banii au fost cheltuiți pentru scopul destinat, și întrebam ce, uh, cum schimbă asta viața persoanelor afectate. Iată că acum oferim uh, informații ana uh, care să ajute decidenții politici în a îmbunătăți performanțele operaționale, să faciliteze procesul decizional și să contribuie la responsabilitatea publică. <clears throat> Standardele americane sunt în conformitate cu standardele internaționale de audit. <clears throat> Implicația este că odată ce guvernul uh, pleacă de fapt de la analizele noastre în a evalua modul în care trebuie să funcționeze programele pe care le propune. Noi uh, ne bazăm pe un mandat legislativ, de asemenea răspundem și la interpelări uh, uh, ale Congresului și colaborăm și cu Curtea de Conturi. De asemenea, vă spunem că răspundem și la interpelări parlamentare. Aceste două activități însumează circa 95% din activitatea noastră, deci o, o competență acordată de lege sau o interpelare din partea Congresului. Și rapoartele noastre se discută în circa 70% din comisiile parlamentare. În 2012 am primit 924 de interpelări din partea Congresului și mandate noi și um, în majoritate a fost vorba de audituri de performanță. În 2008 a avut loc un raport de expertivă, un altul se desfășoară și acum, care a arătat cum se diferențiază de fapt activitatea biroului nostru de acea a omologilor noștri internaționali pe cale de consecință, noi efectuăm mai multe audituri de uh, performanță și majoritatea auditurilor noastre sunt solicitate de Congres, deci nu ni le impunem noi. Noi stabilim domeniul de aplicare, metodologia, calendarul, dar și uh, structura angajamentelor noastre. Deci lucrăm la solicitarea Congresului, dar trebuie să ne păstrăm uh, o opinie independentă. În plus, am adoptat o serie de practici pentru a echilibra această subordonare a noastră față de Congres. De asemenea, prin acest peer review s-a constatat că noi implicăm uh, toți uh, actorii implicați în uh, stabilirea planului nostru strategic. Am vrea să spunem că planul nostru strategic începe și se termină cu Congresul, prin solicitarea Congresului se inițiază prin solicitarea Congresului și se finalizează prin recomandările și discutarea în Congres. O altă practică bună este că ne concentrăm uh, asupra riscurilor asociate cu fiecare dintre solicitările Congresului și cum vom gestiona aceste riscuri. Ne bucură faptul că activitatea noastră duce la rezultate bune. Fiecare audit se uh, finalizează cu recomandări și constatări. în anul fiscal 2012 am avut peste 650 de uh, audituri, uh, rapoarte de audit și am fost invitați de 159 de ori în comisii ale Congresului. Și rapoartele respective sunt disponibile pe adresa noastră de web www.gao.us. Anul trecut, activitatea noastră a însumat 55,8 miliarde de uh, dolari. Am documentat peste 1400 de alte uh, beneficii care au dus la modelarea legislației și au întărit operațiunile guvernului. Forța motrică în spatele acestor realizări se uh, regăsește în uh, recomandările noastre, pentru că constatăm că uh, 80% din recomandările pe care le facem sunt implementate. De asemenea, jucăm un rol cheie în a furniza oficialilor public informațiile necesare pentru a aborda problemele cu care se confruntă. Însă majoritatea problemelor pe care, uh, cu care ne confruntăm astăzi sunt globale și de aceea necesită o soluție globală. De aceea colaborăm cu colegii noștri din uh, birourile de audit uh, din întreaga lume în chestiuni care vizează schimbările climatice sau uh, criza financiară. Iată, deci, <clears throat> Problemele cu care se confruntă guvernele în întreaga lume devin din ce în ce mai complexe. Sunt chestiuni care sunt transfrontaliere și de aceea și programele guvernamentale încep să aibă un caracter uh, internațional. Distinția între guvernele uh, publice, uh, între acțiunile guvernelor publice și acelor private în ceea ce privește practicile operaționale încep să nu mai fie atât de clare. De, as- de asemenea, trebuie să evaluăm riscurile globale atunci când este vorba de reformarea sistemelor fiscal, uh, sisteme de reglementare, siguranța publică, produse medicale, alimente și așa mai departe. Practic, orice fel de domeniu public important necesită o colaborare transagenții uh, și transfrontalieră. În raportul din 2012 am emis un raport unde am identificat două concepte care sublineau complexitatea problemelor din anii următori. O lume multipolară, o tehnologie ca factor de schimbare, uh, politici multilaterale, pe care desigur le cunoașteți. Și de asemenea vreau să vă reamintesc caracterul multipolar al lumii globalizate natura pe mai multe nivele a guvernanței și multiplii actori vor, <clears throat> vor duce la un nou context și pentru Parlamentul European. Fragmentarea a, poate duce la lipsă de coerență, suprapuneri sistemice și conflicte de jurisdicție. Asta mi se pare o evaluare foarte clară a Uh, situație cu care se înfruntă și decidenții din America. De aceea, Auditurile de performanță au un rol vital în a oferi cetățenilor și decidenților politici informațiile necesare de care au nevoie pentru a răspunde la această lume din ce în ce mai complexă și interconectată. Și asta mă duce la punctul cel mai important pe care doream să vi-l spun în această după-amiază. <clears throat> pentru a putea funcționa bine în secolul 21, credem că auditurile trebuie să se concentreze mai mult pe performanță, în uh, îmbunătățirea legăturilor între organizații, nivele de uh, guvernare, sectoare și domenii de politică. Și de aceea, în timp ce uh, auditul programelor vor rămâne în continuare o parte vitală din activitatea noastră, credem că trebuie lărgit domeniul de aplicare a acestor rapoarte, începând cum vă spuneam, de la programe și de asemenea să avem și invers audituri care încep de la rezultate și merg uh, până la planificare. Aceste două abordări vis-a-vis -vis de auditul de performanță fac diferența între a analiza un program educațional și a întreba câți oameni participă și dacă au locuri de muncă după aceea și care sunt programele care își doresc să abordeze această problemă și dacă funcționează singure sau mai degrabă în combinație. Și ideea este că ambele abordări oferă informații importante pentru decidenții politici. În practică, această lărgire a domeniului de aplicare are mai multe implicații pentru activitatea noastră, care sunt foarte detaliate și v-au parvenit și în discursul meu înscris în timp ce uh, în auditurile noastre individuale ne concentrăm asupra provocărilor cu care se confruntă diferite agenții. Trei dintre programele noastre uh, uh, personale se concentrează asupra eliminării dublărilor și a fragmentărilor. Și, și oferă astfel o perspectivă mai largă asupra modului în care încercăm să răspundem la provocările din secolul 20. Și permiteți-mi să mă refer la acestea pe scurt, pentru că iată cum credem noi că acest lucru poate ajuta decidenții politici. Programele cu mare risc. Acest program documentează provocările gestionării unui mediu foarte complicat de guvernanță. Am început acest program în 1990 și inițial ne-a concentrat pe operațiunile guvernamentale mai uh, vulnerabile pentru a fi abuzate sau a fi uh, defectuos gestionate. Toate aceste puncte sunt esențiale și astăzi, dar am recunoscut că uh, de fapt este vorba de proaste relații interinstituționale, mai ales când vine vorba de părți terțe, cum sunt contractatori, am extins acest program în urmă cu câțiva ani și asupra uh, domeniilor care sunt în transformare. Astăzi, mai mult de două treimi din cele 30 de domenii de mare risc uh, considerate și uh, transmitem acest raport fiecărui congres. Deci două treimi din aceste domenii sunt, se regăsesc în mai multe sectoare guvernamentale sau economice. De exemplu, când a fost vorba de expunerea uh, financiară la riscurile de mediu, acest risc este foarte mare pentru anul 2013, pentru că guvernul federal nu este în, în poziția de a rezolva această expunere fiscală. Înțelegem că fiecare agenție guvernamentală are propriile competențe, deci trebuie să discută problemele de meniu din diferite perspective, dar am considerat că este nevoie de o abordare coerentă federală care să țină seama și de acțiuni locale și la nivelul statelor. Apoi, din punctul de vedere al fragmentării și al uh, duplicării, și aici există anumite uh, provocări pentru guvern. Am uh, inițiat, am publicat trei rapoarte din acest punct de vedere. Uh, Um, prin care am identificat mai mult de 380 de acțiuni de care s-ar putea ocupa executivul uh, Statelor Unite pentru a reduce fragmentarea, duplicarea și așa mai departe și pentru a reduce costurile. Aceste trei rapoarte acoperă, de fapt, toate uh, cele mai importante agen- agenții americane din domeniul agriculturii, apărării și așa mai departe. Ne bucură să vedem faptul că am publicat uh, pe pagina noastră de internet un raport special în care se regăsesc uh, informații despre cum au fost uh, puse în aplicare recomandările făcute de noi. Cam 12% din punctele identificate din, în rapoartele în 21-2012 au fost abordate, 66% abordate în mod parțial și în legătură cu restul nu s-a luat nicio acțiune. Apoi, ultimul punct, pentru o colaborare mai bună între agenții este nevoie ca administrația să, să, să selecteze niște priorități uh, pentru toate agențiile când vine vorba de dezvoltarea forței de muncă, promovarea exporturilor, durabilitatea și așa mai departe. În plus, fiecare agenție trebuie să stabilească propriile obiective și să identifice care sunt instituțiile din exterior care ar putea contribui la îndeplinirea obiectivelor respective. Și organismul uh, nostru trebuie să raporteze în mod uh, period, uh, periodic care este progresul înregistrat de agențiile respective. În iunie acest an, de exemplu, am publicat un raport în care discutăm pașii luați de administrație pentru a pune în aplicare anumite prevederi cheie, mai ales când vine vorba de această colaborare între diferite organizații guvernamentale. Și în concluzie aș dori să subliniez că în ultimii, ultimele patru decenii, Experiența noastră de a incorpora auditul de performanță într-un audit general ne-a permis să abordăm problemele complexe ale guvernelor. Știm că aceste probleme au devenit și mai complexe și mai intercon- eh, interconectate și înțelegem că și auditul de performanță trebuie să evolueze. Drept urmare, noi punem la dispoziție factorilor de decizii informațiile de care au nevoie pentru a înțelege mediul uh, complicat în care uh, iau decizii. La fel cum și în Congresul American, uh, deciziile trebuie luate pe baza unor uh, informații cât mai complicate. Uh, noi încercăm să le punem la, la dispoziția aceste, inform- la aceste informații și să înțelegem și noi la rândul nostru că mediul în care ne desfășurăm cu toți activitatea, este tot mai complex și aștept acum cu nerăbdare întrebările din partea dumneavoastră. Mim, Mulțumesc foarte mult, domnule Mim. După experiența americană, aș propune acum să ne uităm și la experiența franceză. Jean-Marie Bertrand, raportor general și președinte de cameră în cadrul Curții de Conturi din Franța, care ne va prezenta intervenția dumnealui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les, les députés, Mesdames et Messieurs, je souhaite euh, au préalable, en préalable à mon Doamnelor și domnilor, stimați deputați, domnule președinte, vreau să vă mulțumesc în primul rând că am invitat Curtea de Conturi franceză să vă expună un punctul său de vedere în cadrul auditului de performanță, în cadrul audierilor uh, publice pe care le organizați dumneavoastră în cadrul uh, comisiei pe tema Curții de Conturi Europene și evalu evaluarea eficientă a proiectelor și programelor europene. Sunt foarte bucuros să pot să vorbesc după mm, reprezentantul uh, GAO, cu care curtea noastră are relații foarte bună și care este membre, membre ca și Curtea de Conturi franceză a Organizației Internaționale a Instituțiilor Superioare de Control al Finanțelor Publice. Domnule președinte, domnul Didier Migo m-a rugat să cer scuze pentru absența dumnealui, care n-a putut să vină astăzi aici, pentru că în calitate de președinte a al înaltului Consiliu al Finanțelor Publice trebuie să intervină în fața Comisiei Finanțelor din adunarea națională, din Asamblea Națională și credeți-mi, vă rog, că regretă că nu poate să vă răspundă astăzi aici la întrebări. Înainte să, abordeze punctul de, să abordez punctul de vedere al curții pe auditul de performanță, aș vrea să vă spun ce face mai întâi Curtea de Conturi în Franța. Curtea de Conturi este o jurisdicție de ordin administrativ care este independentă atât de puterea executivă cât și de legislativ. Ea își programează liber toate activitățile în conformitate cu decizia unui Consiliu Constituțional din 25 iulie 2001, care a fost reîntărită, unde a fost reîntărit acest principiu, și uh, această libertate este în același timp și garanția independenței sale. Mm, toate activitățile Curții de Conturi răspund la trei principii importante, independență, contradicție și colagialitate. Cele două misiuni istorice a Curții de Conturi franceze sunt controlul gestiunii administrațiilor din public și evaluarea conturilor produse de către contabilii publici. Deci curtea are o putere de control foarte extinsă care acoperă întregimea conturilor și gestiunii publice, adică conturile de stat și a operatorilor acestuia, instituțiile de protecție socială, care este un sector care, din punct de vedere al volumului financiar în Franța, este chiar mai voluminos decât uh, administrația de stat, apoi uh, sectorul întreprinderilor publice sau uh, al organismelor, uh, unde organismele de beneficiare de um, beneficiare de proiecte publice, din finanțarea publică. Dacă controlul curții de conturi și a gestionarea colectivităților teritoriale și a organismelor dependente vine din partea camerelor regionale și teritoriale de conturi, însă acestea sunt însă în același timp jurisdicții independente și Curtea asigură, cu colaborarea acestora, gestiunea întregilor finan- întregii finanțe publice locale. De fapt, ea va publica la începutul lunii viitoare un prim raport de sinteză pe acest subiect, subiectul finanțelor publice locale. Trebuie de asemenea să amintim că Curtea de Conturi verifică de asemenea folosirea unor fonduri private care sunt uh, primite de către anumite organisme sub formă de donații în urma generozității publice sau fie e vorba de donații care dau, deschid drepturile la un avantaj fiscal. Activitatea de control uh, a Curții de Conturi se poate exercita pe două planuri. Există, în primul rând, un control de conformitate prin care Curtea controlează uh, regularitatea operațiilor uh, bugetare și contabile și asigură că se respectă bunele practici ale gestiunii. Dacă din acest control reies nereguli, atunci se lansează o procedură jurisdicțională care poate să facă ca și curtea să pună în joc responsabilitatea personală și pecuniară a contabilor publici. În ceea ce privește gestionarii ca atare, curtea nu poate să invoce responsabilitatea acestora, ci poate să sesizeze Curtea de Disciplină Bugetară și Financiară. Această curte pentru disciplina bugetară și financiară este și ea o jurisdicție financiară și are ca președinte și de asemenea pe primul președinte al Curții de Conturi și are ca rol sancționarea prin amenzi a celor care au fost identificați ca fiind uh, autorii unor infracțiuni uh, în domeniul finanțelor publice. Apoi, curtea mai are ca alt rol și auditul de performanță. Aceasta înseamnă că trebuie examinată uh, relația între mijloacele folosite și rezultatele obținute, adică eficacitatea, eficiența și raportul între rezultatele obținute și obiectivele stabilite, adică eficacitatea cu care se lucrează. Acest audit de performanță um, se face mai ales în uh, cazul unor organisme sau mai precis în cazul unor politici publice și voi reveni asupra acestui punct. În activitățile de control trebuie de asemenea să ne vorbim și despre analiza situației totale a finanțelor publice pentru toate subcategoriile administrației publice, adică statul, securitatea socială și finanțele locale. De curând s-au mai adăugat două alte misiuni la aceste roluri, și anume verificarea conturilor statului și ale regimului general al securității sociale din 2006 și a doua, al doilea rol, asistența, asistența oferită Parlamentului și Guvernului pentru evaluarea politicilor publice, un rol care a fost atribuit curții noastre în 2008 printr-o decizie a Curții Constituționale. Pentru a putea exercita aceste patru misiuni, controlul, um, judecarea, certificarea și evaluarea, Curtea angajează 411 persoane în domeniul controlului, din care 228 de magistrați și peste 200 de persoane în domeniul administrativ, acestea sunt cifre din 2012. Aceste activități au ca scop garantarea regularității și calității gestiunii publice, dar și probitatea gestionarilor respectivi. De asemenea, permite să se clarifice uh, care Uh, să se, să se ofere consultanță decidenților publici pentru ceea ce privește insuficiențele gestiunii publice și să îi uh, facă să lanseze reforme. De aceea, Curtea acompaniază tot timpul observațiile sale de recomandări care, pe care uh, le verifică după aceea în ceea ce privește aplicarea iar raportul public anual este întocmit în fiecare an ca un fel de bilanț pentru a vedea care au fost recomandările care s-au urmat și care nu. După această prezentare scurtă a rolului Curții de Conturi, aș vrea să revenim acum pe scurt uh, la importanta reformă a finanțelor publice franceze de acum uh, vreo 12 ani, o reformă care a permis o transparență mai uh, evidentă a conturilor publice cu o prezentare mai clară și mai funcțională a situației bugetare și patrimoniale a statului, și a permis în același timp o îmbunătățire a puterii de control a Parlamentului. Această reformă a modificat în mod clar felul în care Curtea de Conturi își exercită astăzi misiunea. Timp de peste 40 de ani, finanțele publice franceze au fost guvernate de o ordonanță din 1959 care se refera la cheltuielile de stat, care erau adică prezentate capitol după capitol și uh, ordonate după ministere în funcție de organizarea administrației, fără să lase posibilitatea de a mm, analiza și finalitatea cheltuielilor publice. Eficacitatea cheltuielilor publice nu era până pe atunci un indicator care se măsura. Noua lege organică, care a fost uh, promulgată pe 1 uh, august 2011, care este mm, supranumită LOLF, Știți probabil că Didier Migo, care era atunci raportor general la Comisia de Finanțe din adunarea din Parlamentul francez, din Asamblea Națională, a fost unul dintre coautori care, coautorii care au dus la reforma necesară a acestui cadru bugetar. Și din 2006, bugetul de stat este organizat pe misiuni și programe. O misiune interministerială sau ministerială cuprinde o sumă de programe care au ca țintă o politică publică foarte clară. Un program regrupează mai multe credite care au ca scop punerea în aplicare a unei acțiuni sau unei sume de acțiuni care vin din partea unui același minister. Creditele sunt justificate la primul euro, așa cum spunem noi, și uh, apoi uh, Folosirea acestora se votează pe cu plafon din partea fiecărui minister. Această prezentare a bugetului de stat permite guvernului să arate Parlamentului cum cheltuiește fondurile, care este finalitatea cheltuierii acesteia și apoi să justifice cum au fost cheltuiți în final. În cadrul acestei legi organice, performanța unei politici publice este măsurată de, cu obiective, asort, uh, obiective care au și ținte și care au rezultate care pot să fie împărțite în trei categorii. Eficacitatea socioeconomică pentru a putea evalua beneficiile politicilor publice pentru cetățean, calitatea serviciului oferit clientului și eficiență, adică în cazul acesta optimizarea mijloacelor folosite. Acestea se măsoară și prin indicatori cu cifre. Fiecare obiectiv are indicatorii săi și apoi este prezentat în cadrul unui proiect anual de performanță care este stabilit pentru fiecare dintre programe și este asociat uh, proiectului de lege pentru finanțe, adică bugetului, în fiecare an, în timp ce în același timp se face în timpul um, pentru fiecare proiect de lege un raport de performanță anual. Legea organică LOLF are ca scop responsabilizarea celor care se ocupă de fondurile publice. Responsabilii de program sunt foarte clar numiți și își detaliază obiectivele și își măsoară rezultatele. Pot de asemenea să modifice repartizarea creditelor lor pe gestiune în cadrul programului lor cu rezerva că nu pot să um, amestece creditele de personal cu celelalte categorii de cheltuieli, adică intervenții, investiții. LOLF, această lege, are deci trei obiective principale. Să definească mai bine politicile finanțate de către fond, banii publici, strategia și um, cadrul în care se aplică, afirmarea responsabilității decidenților publici extinzând marja de manevră a acestora și dându-le la îndemână uh, mai multe instrumente de gestiune și, în al treilea rând, ameliorarea rezultatelor de gestiune publică, de o parte în ceea ce privește eficiența, eficacitatea și calitatea serviciului pe care îl oferim cetățenilor, aceasta datorită unor formulări clare de obiective care sunt prezentate de asemenea Parlamentului și datorită introducerii indicatorilor de performanță care permit să se măsoare aceste rezultate. Legea LOLF a impus uh, statului obligativitatea unei contabilități uh, bugetare foarte stricte cu uh, facturi și cheltuieli, dar în același timp și o, o contabilitate generală a, a sumei operațiunilor care au ca scop uh, finan, evaluarea situației financiare a statului. Și Curtea de Conturi are ca misiune de a certifica regularitatea, sinceritatea și fidelitatea acestor conturi ale statului, ceea ce face, bineînțeles, în fiecare an. Această reformă uh, a mers mână în mână și cu îmbunătățirea puterilor bugetare ale Parlamentului, care îi permit să-și exercite mai bine, cu ajutorul Curții de Conturi, toate puterile sale de control și de evaluare pentru că legea LOLF în 2001 și deci de atunci legea organică din 2005, din 2 august, care se referă la legea de finanțare a securității sociale, a asigurărilor sociale, deci care este un uh, departament în sine în Franța, și mai curând revizuirea constituțională din 23 iulie 2008 au uh, întărit și mai bine competențele curții de conturi și au confirmat rolul său de asistent față de Parlament și Guvern și de consilier, aplicând LOLF-ul, adică legea organică și legea cu privire la securitatea socială, Curtea de Conturi trebuie să întocmească șase rapoarte anuale care trebuie să susțină și ideile guvernului și activitățile parlamentare despre finanțele publice. E vorba de două rapoarte de certificare a conturilor statului și cel al regimului general al asigurărilor sociale. Această certificare are ca scop asigurarea cu privire la calitatea conturilor și deci păstrarea imaginii importante uh, Uh, despre situația financiară a statului, patrimoniul său, datoriile și riscurile la care s-a expus. Pe lângă aceste două rapoarte de certificare, mai prezentăm și trei rapoarte despre executarea finanțelor publice. Un raport anual cu privire la rezultatele și gestiunea bugetară a statului, care este întotdeauna acompaniat de analize despre executarea bugetului pe misiune și pe program. Acest raport este prezentat de obicei înainte de 30 mai al anului viitor, Uh, care urmează anului uh, în care s-a executat bugetul. Noi uh, prezentăm de obicei 64 de analize care um, sunt publicate după rapoartele respective și care au ca scop informarea Parlamentului despre regularitatea execuției bugetare, performanță, sustenabilitatea fiecărui misiuni al bugetului de stat și aceasta în momentul în care Parlamentul examinează legea de Uh, cu privire la conturile, uh, analiza conturilor de anul trecut. Acum mai prezentăm și un raport cu privire la aplicarea legilor de finanțare a asigurărilor sociale, care este prezentată de obicei Parlamentului um, ca proiect de lege, înainte uh, ca acesta să examineze proiectul de lege cu privire la finanțarea securității sociale pentru anul viitor și se referă și la performanța acțiunilor publice în domeniul asigurărilor sociale și în domeniul sustenabilității finanțelor sociale. La aceasta se adaugă un raport care se referă la deschiderea creditelor uh, prin decret uh, din, partea, din cadrul bugetului de stat, pentru că de multe ori linii de credit trebuie să fie deschise între două exerciții bugetare. Și de altfel mai prezentăm și un raport în iunie cu privire la situația și perspectivele finanțelor publice, adică totalitatea finanțelor publice. Acest raport se bazează pe acest raport se bazează Apoi, uh, dezbaterea de orientare cu privire la finanțele publice pe care o organizăm în fiecare parlament la începutul verii. Următorul raport cu privire la finanțele publice locale, pe care îl vom uh, prezenta în 15 ani, va completa evantaiul de rapoarte anuale cu privire la rapoartele la finanțele publice, astfel încât cele trei subsectoare a administrației publice să fie acoperite toate. Pe lângă aceste rapoarte anuale, Comisia Finanțelor și Afacerilor Sociale din Parlament din partea din Parlamentului și a Senatului pot aceste comisii, dar aplicând legea LOLF și LOLF-SS, adică Securitatea Socială, să ceară uh, anchete curții, care are 8 până la 12 luni pentru a face aceste anchete. În 2012, 15 anchete au fost uh, cerute de, că, uh, de către adunările parlamentare și au fost prezentate acestora pe uh, subiecte foarte diferite. Centrul Național al Cinematografiei, uh, rețeaua feroviară, costul reintegrării a Franței în cadrul comandamentului integrat al NATO și așa mai departe. Aceste, uh, aceste subiecte sunt stabilite după un schimb între Curtea de Conturi și cele două adunări parlamentare pentru a putea integra cel mai bine, în cel mai bune condiții, programul de lucru și uh, al curții la ceea ce se întâmplă în momentul de față în Parlament. Uh, și programul respectiv. Odată ce a fost înaintat Parlamentului, aceste rapoarte de obicei sunt urmate de către o audiere a magistrații de curții în prezența responsabililor administrațiilor respective de obicei uh, și toate aceste rapoarte se publică după aceea. Revizuirea constituțională din 23 iulie 2008 a subliniat rolul curții, introducând un nou articol 47.2 în Constituția franceză, al cărei primul alineat este următorul. Curtea de conturi asistă Parlamentul în controlul executării bugetului uh, și acțiunile guvernului, asistă Parlamentul și guvernul în controlul executării legilor financiare, în aplicarea legilor de finanțare a asigurării sociale și în evaluarea politicilor publice. Și, se mai spune, prin aceste rapoarte publice, Curtea de Conturi contribuie la informarea cetățenilor. Curtea de Conturi franceză are așadar o competență foarte extinsă, nu numai că consiliază Parlamentul și Guvernul în cadrul controlului de finanțe publice, dar contribuie și în mod extins la informarea cetățenilor. Deci ea își aduce de asemenea contribuția și la evaluarea politicilor publice cum uh, reușește Curtea de Conturi să-și realizeze auditele, uh, de performanță. Dacă luăm cele patru misiuni pe care exercitează cursea, Curtea, control, judecată, certificare, evaluare, sunt misiunile de control și evaluare ale acestei curți, care sunt de fapt cele mai legate, direct legate de auditul de performanță, chiar dacă misiunea de judecare și de certificare sunt foarte strâns legate și ele. Totuși, auditul de performanță nu este un termen care este o simplă noțiune juridică în dreptul francez, unde de obicei se vorbește mai degrabă de examinarea gestiunii sau, conform cu o formulare istorică, uh, controlul bunei uh, folosiri a mm, averilor publice. În timp ce curtea decide să facă un control uh, al unui organism public sau care beneficiază de fonduri publice, după notificarea controlului organismului respectiv, magistrații, instructori încep să facă un examen profund al conturilor gestiunii, trecând în revistă toată situația financiară și a organismului și organizației și al diferitelor categorii de cheltuieli. Dar controlul nu este numai referit la gestiune stricto senso, ci el se referă și la politica publică la care participă organizația respectivă. Curtea nu elaborează chiar ea obiective și indicatoare, dar se referă la obiective și indicatoare care sunt prezentate în legea finanțelor, aplicând legea pentru finanțele publice sau care sunt definite în, prin contract între stat, care este organismul public, în cadrul unui contract de obiective și de mijloace, cum se numește el, pentru a măsura rezultatele acțiunilor publice. Curtea poate, bineînțeles, după ce examinează situația, să estimeze și că indicatorii nu sunt neapărat cei mai pertinenți cu privire la obiectivele care se urmăresc și să propună, de exemplu, alți indicatori. Controlul curții duce apoi la observații provizorii care sunt comunicate organizației respective, apoi după o fază de contradicție, cum o numim, observațiile definitive sunt formulate și uh, sunt uh, de obicei uh, asistate de recomandări. Curtea de conturi mai face și evaluări ale politicilor publice, fie din inițiativă proprie, fie la cererea Parlamentului. Uh, sau a uh, comisiilor parlamentare. Aceste evaluări se referă la o politică publică care este examinată în totalitatea sa și nu uh, se referă la o organizație sau uh, o instituție specială. Ele vin împreună cu obiectivele urmărite, efectele constatate și, și mijloacele folosite în acest proces. Deci examinează, de fapt, pertinența punerii în aplicare a unei politici publice în ceea ce privește coerența sa, eficiența sa, eficacitatea sa și utilitatea sa. Specificitatea acestor evaluări este următoarea. Curtea are, poate să facă apel la experți externi și folosește instrumente de analiză destul de complicate, de exemplu eșantioane pentru um, sondaje care implică anumite părți în examenul punerii în aplicare a politicii respective și curtea s-a obligat să identifice le legături de cauzalitate care pot explica un rezultat bun sau prost al acelei politici. Această abordare este una orizontală, pluridisciplinară, partenerială și în același timp comparativă, pentru că se fac comparații cu țările uh, din străinătate, cu alte țări și se, cer, se cercetează de asemenea și posibilitățile de progres. Spre diferire de controlul de performanță, evaluarea alege și construiește indicatorii care îi se par cel mai bun. Deci se completează capacitatea curții de aplicare a punerii de evaluarea punerii în aplicare a politicilor, însă e vorba de activitate foarte dificilă, deci foarte rară, se fac doar 5 sau 4 evaluări în fiecare an și nu mai mult. Curtea a făcut în 2012 o evaluare a politicilor de luptă împotriva uh, tabagismului și o evaluare a politicii de susținere la crearea de întreprinderi noi. Aceste evaluări au fost uh, înaintate apoi Comitetului de Evaluare și de Control al uh, Asamblei Naționale. Apoi s-a la inițiativă proprie, Curtea a făcut o evaluare a politicii de susținere de facilități pentru biocarburanți și politica pentru asigurarea de viață. În concluzie, pe lângă rapoartele anuale care sunt prevăzute de către legi, curtea trebuie să își transmită și observațiile în urma controlelor sub mai multe forme. Observații definitive care se adresează direct organismului care a fost controlat și care nu sunt publice, ci doar în Comisia de Finanțe și Comisia de Anchetă a Parlamentului se poate citi acest raport. Apoi, um, control cu privire la, uh, observații cu privire la uh, subiectele analizate, adică observații care sunt transmise direct guvernului, dar care sunt apoi transmise Parlamentului și care sunt publicate într-un interval de două luni cu răspunsul ministrului respectiv. În fiecare an avem uh, cam 30 de întrebări adresate guvernului care sunt apoi publice. Și Aceeași procedură se aplică și pentru rapoartele care se referă la întreprinderile publice, care sunt de fapt adresate tot organismelor controlate și guvernelor și sunt comunicate parlamentelor. Avem de altfel și un raport public anual și rapoarte publice așa numite tematice, care se referă la un subiect din domeniul public, dar un subiect foarte specific. Facem cam 15 astfel de rapoarte pe an. Ele se adresează puterii publice, Uh, instituțiilor publice, dar și direct cetățeanului, care acoperă de obicei un câmp mai larg, care, uh, de exemplu, uh, este obiectul controlului curții. Curtea a publicat în ultimile șase luni rapoarte publice tematice pe următoarele teme, piața muncii, organizația teritorială a statului, gestiunea uh, um, profesorilor, politica publică în favoarea dezvoltării energiilor regenerabile și salvarea băncii Dexia și așa mai departe. Curtea de conturi are așadar rol, un rol foarte extins în Franța și aceasta cu o creștere a competențelor sale de 15 ani. Adoptarea legii organice în 2001 a permis o modificare profundă a prezentării bugetului de stat, privilegiind o abordare pe politică publică și donând, dând întotdeauna posibilitatea de a măsura eficiența și eficacitatea cheltuielilor publice, chiar dacă, cum a subliniat și Curtea într-un raport public din noiembrie 2011, la 10 ani după promulgarea legii cu privire, organice cu privire la finanțe, perspectiva unei noi gestiuni pe politici publice care se bazează pe responsabilități a fost frânată de o reticență clară a administrației față de schimbare. Și chiar dacă și uh, rolul de compas, care de busolă, care i-a revenit Parlamentului, este din ce în ce mai viguroasă. Astfel, Curtea de Conturi franceze, o jurisdicție importantă și independentă de Parlament și Guvern, contribuie într-adevăr la rezultatele acțiunii publice. Pe lângă observațiile și recomandările adresate mm, instituțiilor publice, misiunea sa fundamentală este să dea socoteală cetățenului cu privire la folosirea banului, banului, uh, banului public, conformitate cu articolul 15 din Declarația Drepturilor Omului și a Cetățeanului, prin care societatea are dreptul să ceară socoteală oricărei instituții publice despre administrația sa. Vă mulțumesc! Arzu panu prezydentowi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte Jean-Marie Bertrand. Și acum avem ocazia de a pune întrebări sau de a participa la dezbatere. Pierwszemu udzielę głos panu sprawozdawcy. Primul pe lista vorbitorilor este raportorul domnul Schilakakis. Dumnealui va fi urmat de domnul Balcitis, doamna Ines Ayala și apoi domnul Mulder. Primul care are cuvântul este domnul Schilacakis. Aș dori să încep cu o întrebare adresată domnului Mim legată de programul uh, de mare risc. Mi s-a părut că este un program foarte interesant. În ultimii doi ani am încercat să introduc în cadrul uh, OLAF, uh, biroul care combate frauda în Uniunea Europeană, noțiunea de a, de a iniția anchete în zonele de mare risc. Însă nu am reușit să obțin rezultate cu acest demers și aș dori să știu mai în detaliu care este munca dumneavoastră în acest domeniu. Și întrebarea mea este, după ce ați identificat aceste domenii de mare risc, ce faceți? Vă mulțumesc pentru această întrebare. Acest program a început în uh, urma unei frustrări din partea Congresului American, care a considerat că, există, că au existat o serie de scandaluri la nivel înalt al managerilor și probleme mari cu contractele semnate de agenții. S-au întrebat cum este posibil că această situație să tot continue an după ani. Și intenția programului a fost să selecteze pur și simplu un set de operațiuni guvernamentale sau de funcțiuni guvernamentale și să le transforme în operațiuni cât mai vizibile, astfel încât uh, agențiile sau cel puțin uh, uh nivelul de top al conducerii acestora să uh, lucreze într-un mod mai conștient și ce am, uh, în momentul în care identificăm noi un domeniu ca prezentând un mare risc și, desigur, uh, în urma unui volum mare de muncă, pur și simplu uh, dedicăm o atenție mai mare auditorilor aceste domenii. Lucrăm îndeaproape cu funcționarii din agenții în numele Congresului Ameri- American și atrăcând, atragem atenția asupra uh, elementelor care trebuie rezolvate pentru că ele reprezintă, aduc cu sine un mare risc. Este vorba, de exemplu, de relațiile cu părți terțe, cu diferiți contractanți. Ne-am confruntat cu foarte multe provocări din punctul de vedere al gestionării contractelor. Există tot felul de achiziții foarte complexe când cumperi diferite sisteme de apărare, de arme și este foarte greu să identificăm uh, cauza principală și care sunt pașii specifici care trebuie urmați. Și uh, raportul pe care îl redactăm noi este unul foarte mare, discută 30 de domenii de mare risc și pentru fiecare domeniu uh, Există 3-4 pagini și o mare parte a acestor 3 pagini discută măsurile care trebuie întreprinse și în plus ce trebuie să facă agențiile, ce trebuie să facă Congresul American din punctul de vedere al cadrului legislativ pentru a elimina aceste riscuri mari. Unele programe au uh, evoluat mai bine, altele mai puțin bine. Uh, data în ultimul uh, raport am scos anumite domenii de pe această listă și considerăm că abordarea noastră a fost foarte utilă pentru guvern. Vă mulțumesc. Domnul s-a cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Inițial crezusem că voi interveni uh, după domnul Caldeira, președintele Curții Europene de Conturi, dar am și o întrebare uh, adresată invitatului nostru din Statele Unite. V-ați confruntat vreodată cu situația următoare în care a trebuit să îndepliniți o anumită sarcină, dar nu ați putut să vă prezentați concluziile uh, Congresului pentru că nu ați avut la dispoziție informațiile de care ați avut nevoie. Apoi, a doua întrebare. Am înțeles eu bine faptul că bugetul anual al instituției dumneavoastră este undeva în jur de 550 de milioane de dolari pentru că ați spus că um, profitul instituției dumneavoastră ar fi de 105 dolari pentru un dolar uh, care merge în finanțarea uh, instituției dumneavoastră. Și apoi, care sunt indicatorii uh, specifici pe care îi puneți la dispoziția guvernului și care sunt obiectivele legate de fiecare caz în parte? Vă mulțumesc. Prima întrebare referitoare la informații, la date. Aceasta este una din principala provocare cu care ne confruntăm în momentul în care întreprindem un uh, audit de performanță. Nu este vorba doar de state, statele care trebuie să ne asigure uh, date fiabile, trebuie să primim informații și din partea agențiilor și vă asigur că avem acces la informații, deci nu este vorba de agenții care ne încetinesc uh, activitatea sau refuză să ne pună la dispoziție, dispoziție informații. Mai degrabă, problema este legată și sunt convins că și colegii mei se confruntă cu această problemă. Trebuie să ne asigurăm că agențiile au la dispoziție uh, informații bune de performanță și informații legate de costurile programelor. Deseori vedem că agențiile uh, ne pot spune doar cu mare greutate care sunt costurile programelor uh, pe care le gestionează mm, noi deseori trebuie să facem evaluări legate de fiabilitatea datelor și a informațiilor pe care le primim de la agenții, inclusiv costurile gestionării unui program și trebuie să investim mult timp în acest proces de evaluare și foarte multe din recomandările noastre sunt uh, tocmai de acest tip. Uh, spunem agențiilor că trebuie să colecteze informații mai bune. Pe mine Mă îngrijorează faptul că dacă o agenție nu poate să ofere auditorului o informație de bună calitate, atunci nu știu cum poate fi gestionat un uh, program în mod uh, bun. Deci este până la urmă uh, responsabilitatea managerului. Acest lucru ne îngrijorează. Apoi, trecem prin, în legătură cu a doua, cu a doua întrebare, urmăm procedura normală noi, uh, bugetul nostru este transmis în fiecare an Congresului și știm că în fiecare an trebuie să facem această cerere, cerere bugetară în fața celor comisii specializate care recurg la o recomandare bugetară și apoi uh, se analizează care, a fost, care au fost beneficiile obținute uh, în urma activității noastre trebuie să explicăm ce facem pentru a simplifica operațiunile pe care le avem și cred că toate agențiile, nu doar în Statele Unite ale Americii, dar peste tot în lume, uh, trec prin aceste, prin aceste procese de a deveni mai eficiente, mai eficace în activitatea lor și noi trebuie să ne asigurăm că informațiile pe care le dăm uh, factorilor de decizii, uh, factorilor decizionali, sunt oferite în, la momentul și în formatul într-un format care să țin, țină seama de uh, nevoile factorilor decizionali și nu de propriile noastre nevoi. Acestea fiind spuse, uh, vă asigur că ne aflăm într-o situație foarte bună. Oricum, la sfârșitul fiecărui an, uh, publicăm toate aceste informații, avem un plan strategic uh, avem un, an, uh, un, un plan anual de performanță, avem un raport de performanță în care analizăm uh, cum ne-am, cum ne-am îndeplinit obiectivele și așa mai departe. Și toate aceste lucruri sunt analizate de Comitetul Bugetar și de Comitetul care uh, monitorizează activitatea noastră. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Inesana Ayala Sandar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc ambilor invitați și aș dori uh, câteva clarificări din partea lor. În primul rând, din partea reprezentantului uh, GAO. Ați putea oare să ne spuneți câteva lucruri despre experiența dumneavoastră în gestionarea mecanismelor legate de, uh, de gestionarea crizei financiare, de exemplu, ce s-a întâmplat în momentul în care unele bănci au trebuit să fie naționalizate. Um, instituția dumneavoastră a avut abordare ex ante înainte a declanșării acestor uh, procese sau ex post după ce a fost naționalizată o asemenea bancă? De asemenea, instituția dumneavoastră este una uh, complet publică, este finanțată doar din uh, fonduri publice sau poate fi finanțată și uh, din fonduri private, așa cum am văzut că este posibil în Franța. De asemenea, în Congresul American puteți apărea în fața tuturor comisiilor parlamentare sau doar în fața Um, ședinței plenare a Congresului. Și aș dori să știu dacă există programe legate de programe, de pro, probleme legate de uh, programe unde sunt folosite fonduri uh, din Statele Unite ale Americii și combinate cu o finanțare externă. Uh, și apoi, din punctul de vedere al uh, pregătirii profesionale, există, de exemplu, programe de pregătire profesională pe tot parcursul vieții, există anumite uh, programe pentru auditorii care sunt activi la dumneavoastră și, dacă îmi permiteți, aș avea și o întrebare pentru invitatul din Franța. Uh, vă mulțumesc, domnule Bertrand, pentru prezentarea dumneavoastră și am câteva întrebări și pentru dumneavoastră. Revenind la uh, criza Um, financiară din Europa. Aș dori să știu cum a fost auditat bugetul francez și mai ales partea bugetului francez care a fost folosită pentru a finanța mecanismul uh, european de stabilitate. Deci, cum, cum a arătat auditul fondurilor publice care au fost folosite în procedurile interguvernamentale. În al doilea rând, este evident faptul că sunteți o instituție publică care lucrează în interesul publicului, însă ați afirmat că recurgeți și la experți uh, externi și aș dori să știu cum se desfășoară acest lucru. Uh, semnați niște contracte cu asemenea experți externi și care este forma relațiilor uh, Uh, cu acești experți. De asemenea, în mod uh, normal, o curte de conturi uh, activează ex post, dar cu această lege LOF, LOF, ați spus că aveți și oportunitatea de a deveni activi ex ante, când vine vorba de programarea guvernamentală pentru că ați uh, spus că trebuie să că o programare liberă uh, implică o independență. Dar, fiind vorba de subiecte care țin de interesele cetățenilor francezi, aș dori să știu ce anume, care sunt măsurile pe care le luați pentru a pentru a vă implica în dezbaterile care au loc uh, din acest punct de vedere încă în anul 2012. De asemenea, Aș dori să știu cum poate avea acces opinia publică la informațiile rapoartelor de audit. Și, în fine, cât de transparentă este activitatea dumneavoastră. Ați explicat acest lucru într-o anumită măsură, însă este un lucru foarte bine cunoscut de domnul Caldeira, sunt sigură Deci, cât de transparent este activitatea dumneavoastră, care sunt uh, posibilitățile pentru cetățeni și pentru, pentru parlamentari să acceseze toate aceste rapoarte. Vă mulțumesc. După cum ați văzut, avem, am schimbat în mod pașnic și democratic uh, președinția. și au fost adresate întrebări atât domnului Mim cât și domnului Bertrand. Voi da în primul rând cuvântul domnului Mim, urmat de domnul Bertrand. Mim, the floor is yours. Thank you, sir. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și pentru întrebări. Cred că mi-am notat toată lista și dacă uit ceva, nu e intenționat să-mi reamintiți. Prima întrebare s-a referit la auditarea crizei financiare. Noi am avut un rol central în furnizarea de informații pentru Congres în două aspecte. În primul rând, în ceea ce privește legislația de salvare, bailout, programul care viza activele bancare și problema, de fapt a trebuit la să emitem rapoarte bilunare cu privire la utilizarea acestor fonduri. Și Apoi a fost uh, și legislația Recovery Act, un program de 1600 de miliarde care iarăși a trebuit uh, auditat și alte 60 de miliarde au uh, fost investite în economie și, de asemenea, trebuia să analizăm um, unde se creau locuri de muncă prin intermediul acestor bani deci, iată de trei cerințe de audit separate. Pachetul de reformă legislativă din Statele Unite care s-a numit Dodd-Frank, știți că în urma acestei legislații au rezultat pentru noi 40 de cerințe statutare cu privire la audituri. Maniera de reglementare, dacă uh, acestea au fost implementate la timp și dacă au avut efectul intenționat. Deci o gamă foarte largă. Și așa cum spuneam și anterior, a ne forța să lucrăm în intervale bilunare nu a fost o situație tipică, a fost dificil, dar a trebuit să ne asigurăm că decidenții politici primesc informații în timp util pentru deciziile politice și nu doar cu doi ani după aceea. Ceea ce privește verificările ex post ex ante, deseori suntem rugați să furnizăm un aviz pe legislație pentru a vedea dacă este bine concepută din punct de vedere economic. Din ce înțeleg eu că se întâmplă aici, ceea ce se întâmplă aici nu are același nivel formal. De exemplu, prime, primim un proiect uh, legislativ și ni se solicită să mm, ne dăm un aviz oarecum uh, informal. și în acest caz lucrurile sunt mai informale decât atunci când apare legislație care să impună o altă cerință de auditare pentru noi. Pentru că atunci, în astfel de o uh, situație, am, avut, am avea, desigur, și o actitudine mai proactivă, pentru că vizează până la urmă mandatul nostru. Deci, uh, celelalte contacte cu Congresul se desfășoară mai degrabă la un nivel informal și ad hoc. Pe de altă parte, avem responsabilitatea statutară de a urmări dolarul oriunde se duce el. Ceea ce mă face să ajung și la altă chestiune. Deci, influența trebuie așadar să analizăm uh, tot ce are sferă de acoperire federală. M-ați întrebat de infuzia de capital în entitățile uh, publice și acest lucru se încadrează în sfera noastră de activitate de audit. Sigur, uh, uneori trebuie să le răspundem uh, membrilor Congresului că uh, o solicitare se încadrează mandatul nostru, altele uneori nu sau sunt la limita acestuia. Uh, mă întrebați dacă mergem în toate comisiile sau doar în plen. Noi uh, lucrăm la solicitarea tuturor comisiilor din Congres și vă spuneam că și 70% din subcomisiile din Congres. Și apărăm în fața acestora cu avize care sunt uh, esențiale pentru comisii și subcomisii. Și portofoliul meu din cadrul GAO mă face să mă îngrijesc de uh, o anumită parte din comisiile uh, din Congres. Alți colegi care răspund de uh, partea financiară se duc mai des în comisiile financiare și așa mai departe pe domenii. În ceea ce privește problemele cu ONU, m-am referit uh, pe scurt uh, și la organismele internaționale. Vă spuneam că urmărim dolarul american oriunde s-ar duce acesta. Lucrurile se complică atunci când verificăm programe în țările în curs de dezvoltare, pentru că dolarul federal poate că nu reprezintă partea cea mai substanțială dintr-un dintr-o investiție și totuși uh, responsabilitatea noastră e de a audita și cheltuirea acelor bani, ceea ce implică uneori anumite negocieri și asta și cu ONU. Știți că ONU se află în uh, plină modernizare a sediului lor de la New York și noi am efectuat uh, și audituri asupra acestor activități pentru că într-o altă capacitate pe care o redețin conduc și o uh, comisie din cadrul ONU care oferă consultanță pentru adunarea generală și care vizează tot aceste aspecte din care vizează auditul de performanță. În ceea ce privește activitatea de formare, vă spuneam că standardele de audit solicită ca noi să avem o perioadă minimă de formare de 2 ani, a câte 80 de ore, și dacă nu îndeplinesc această cerință de formare, nu mai am voie să efectuez audituri și de aceea uh, investim pentru ca staful nostru să participe la aceste acțiuni de formare, la conferințe și așa mai departe, pentru că dacă vrem ca activitatea noastră să aibă valoare, să putem uh, veni cu recomandări pentru congres, atunci trebuie să avem și oameni bine informați. Ceea ce privește activitatea cu uh, presa, aici îi informăm cu privire la obiectivul activității noastre, cine a solicitat un anume audit Și răspundem de asemenea și cam la ce termen credem că se va realiza un anume audit. De pildă, credem că pentru la cererea acelui congresmen vom efectua audit undeva în primăvara lui 2014. Și noi nu mai avem uh, dreptul de proprietate, să spunem, asupra respectivul lui audit. odată ce auditul este uh, realizat, uh, beneficiarul poate să-l păstreze timp de 30 de zile pentru a vedea ce dorește să facă cu el, după aceea acesta se publică pe pagina noastră de web. Și toate documentele noastre de lucru se supun uh, cerințelor legislației europene legislației americane în ceea ce privește accesul la informații, cu accepția celor care, bine, au un caracter uh, secret. Deci, presa are acces la activitatea noastră și avem și interviu cu presa. Noi credem ca organizație că dacă tot insistăm asupra transparenței în uh, partea executivului, trebuie să dăm un exemplu și noi aici în această privință. Mulțumesc. Am senzația că doamna Iala Sender este foarte mulțumită cu răspunsul dumneavoastră. Am înțeles că o altă parte a întrebării a fost adresată domnului Betram, așadar vă rog, aveți <coughs> cuvântul și, și îmi revine onoarea de a vă anunța că a sosit printre noi și domnul comisar Șemeta. Domnule profesor, aveți cuvântul. Mulțumesc. O să încerc și eu să fiu la fel de rapid și de eficient uh, ca și colegul meu. Primul, uh, prima întrebare cu privire la controlul uh, curții. Cum intervine curtea pe temele crizei financiare europene? Intervine în două maniere. Pe de o parte, într-o manieră globală, în, printr-o procedură de mai multe ori pe an prin uh, evaluarea finanțelor publice. Știți că avem un raport cu privire la executarea bugetului de stat în mai, apoi avem în iunie un raport pe, întreaga, pe finanțele publice în general și apoi uh, un nou raport public anual tot pe totalitatea finanțelor publice în februarie în fiecare an. Aceasta este ocazia, de fapt, încercat de a trata toate subiectele care au o legătură cu aspecte financiare. Criza financiară, bineînțeles că a avut consecințe directe asupra bugetului nostru de stat, prin credite care au fost luate sau prin garanții care au fost acordate. Curtea s-a exprimat pe baza acestor teme. Acesta este primul aspect. Al doilea este cel legat de controle. Controlul Băncii Franței, Banca Centrală Franceză, care este o parte din Banca Centrală Europeană și care este controlată de către noi. Am controlat și uh, planul de ajutorare pentru băncile franceze, care a dus la credite bugetare și garanții din partea statului. Am uh, efectuat și mai multe rapoarte specifice pe aceste probleme, care au fost și ele publicate. Aș vrea să adaug că noul tratat uh, de supraveghere bugetară din martie 2012 a îmbunătățit competențe, competențele directe și indirecte ale curții de conturi. Directe sunt deci cele care se referă la analiza bugetară, la care noi facem uh, referire, de exemplu, în mai și în iunie la programul de stabilitate pe care l-au uh, prezentat uh, oficialii instituțiilor europene în aprilie și Parlamentul francez a creat o instituție care se bazează pe Curtea de Conturi și este înaltul Consiliu al Finanțelor Publice. Vă spuneam că domnul uh, Migu nu este aici pentru că este în calitate de președinte a înaltului Consiliu invitat în fața Camerei Parlamentului pentru a vorbi despre perspectivele economice pe care se bazează guvernul în ipotezele pe care le face pe bugetul uh, francez. Astăzi, bugetul, astăzi guvernul francez și-a prezentat public uh, alegerile bugetare pentru 2014 și, odată cu această prezentare, un altul Consiliu a dat un, un aviz peste, pe tema uh, acestor previziuni macroeconomice, noi încercăm deci să ne uităm și către viitor și nu numai să controlăm prezentul. Un alt punct, ce facem cu experții? Noi facem apel din ce în ce mai mult la experți în două maniere. Pe de o parte, pe anumite subiecte specifice, uh, plătind uh, experții, de exemplu, care fac parte dintr-o echipă de control și apoi, uh, prin consultarea experților, avem din ce în ce mai mult uh, pe toate subiectele pe care le discutăm și o practică care revine și anume consultarea experților din domeniu, organizarea unor dezbateri cu experți. Dacă intervenim, m-ați întrebat ex ante. Nu, facem numai controlele ex post. Așa cum a spus și colegul nostru din GAO, în relația noastră cu Parlamentul, când, de fapt, vorbim despre un, un subiect, fie pe pe subiectul, pe execuția bugetară, suntem uh, de multe ori consultați de către administrație și pe diferitele ipoteze posibile pentru a îmbunătăți eficiența proiectelor noastre. Toate rapoartele curții de conturi în momentul de față sunt întotdeauna și um, însoțite de o listă de recomandări. Apoi, cum alegem noi, uh, ce, ce procedură avem pentru ca această curte să rămână independentă? Cred că am spus înainte că curtea nu își publică programul. Se pleacă de la o um, program, de un program specific uh, strategic pe mai mulți ani și care ne permite să facem priorități, să stabilim priorități strategice pentru anii viitori în funcție de finanțele publice existente uh, și de prioritățile stabilite. În momentul de față facem analize de risc, de exemplu, în diferitele sectoare și noi încercăm să trecem cu aceste idei printr-un plan trianual pe care îl actualizăm în fiecare an și din acest plan trianual reușim apoi să facem o programare anuală care este adoptată în decembrie anului precedent pentru anul următor, integrând și cererile Parlamentului care de obicei vin în toamnă. Deci avem discuții foarte clare, directe cu Parlamentul, care își spune prioritățile și după aceea acestea sunt etalate pe 2 ani, de obicei 18 luni câteodată, pentru că temele de anchetă sunt uh, teme care sunt cât se poate de dificile și care necesită apoi uh, o intervenție rapidă. M-ați mai întrebat și despre sinteze. Curtea de conturi uh, publică, o evoluție recentă aceasta, după revizuirea constituțională din 2008 din Franța, publică ce este mai important din rapoartele uh, curții într-un rezumat. Aceasta înseamnă că se, pun, se publică în, pe site-ul nostru internet aceste rapoarte, avem rapoarte către organismele pe care le-am controlat și apoi în două luni după controlul respectiv trebuie să transmitem și Comisiei de Finanțe sau Comisiei pentru Afaceri Sociale din Parlament <coughs> și punem și online aceste rapoarte, de obicei cu o comunicare aferentă care explică exact conținutul respectivului anchete. Pentru rapoartele publice tematice organizăm conferințe de presă și orice raport public tematic este acompaniat și el de către un comunicat de presă, o sinteză de 15 pagini care rezumă subiectul și care este um, după aceea preluat de către presă. M-ați întrebat și despre transparență. M-ați întrebat cât de transparente sunt controlele. Vă spuneam că avem trei uh, principii, independența, colegialitatea, contradicția. Colegialitatea și contradicția. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă colegialitatea, suntem o instituție non-ierarhică, toate rapoartele sunt uh, adoptate de minim trei magistrați și cele mari sunt uh, adaptate, uh, adoptate de către cei mai uh, cu experiență din Curtea de Conturi și se votează. Apoi, în ceea ce privește contradicția, spun contradicție pentru că este vorba de o fază de observații provizorii în faza de control, care este de apoi aceste remarci sunt transmise organismului și apoi, pe baza acestor provizorii, se publică, orga, um, se publică recomandările definitive. Aceasta însă întotdeauna în colaborare cu organismele respective pe site-ul internet. Organismul um, face, deci acest raport face parte din raportul cu recomandările ca atare și răspunsul ministrului sau persoanei care este apoi, care este analizată în raportul respectiv. Astfel, cred că suntem cât se poate de transparenți. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule Bertrand. Următorul vorbitor este domnul Mulder. Ian, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare foarte simplă. În fiecare an, cel mai important moment în această comisie este ă, prezentarea domnului Caldera, președintele Curții Contului, cu privire la raportul Curții de Conturi despre implementarea bugetului de către comisie. Există DAS, declarația de asigurare, care este pozitivă sau nu, declarația de încredere, care poate fi pozitivă sau nu. Timp de 19 ani consecutiv, acest comentariu a fost întotdeauna negativ și motivul principal este felul în care s-au tratat conturile internaționale, care permit o marjă de eroare de 2% în buget. Întrebarea mea este foarte simplă. Să presupunem că acest prag de 2% s-ar aplica Statelor Unite și bugetului Statelor Unite. Ar mai fi verdictul pozitiv sau altă întrebare ar fi pozitiv în Franța către domnul Bertrand. Thank you very much, uh, because you are... Mulțumesc. Fiind dat că îl întrebați pe doamnă, domnul Mim, ar vrea și doamna Gresle să mai uh, vă dezvolte un pic întrebarea, dacă îi permiteți. Vă rog. Eu vorbesc germană am auzit că unul din cooperatorii mei, colaboratorii mei americani a văzut că aveți o rată de eroare de 10%. Este adevărat? Thank you very much. I have... Mulțumesc, spune președinte. Dacă nu aveți nimic împotrivă, o să schimbăm un pic metodologia. Știu că domnul Mim face tot posibilul ca să ne dea răspunsuri exhaustive. Aș propune de aceea să mai luăm o întrebare din partea vicepreședintelui nostru și după aceea îl rog pe domnul Mim să ne dea răspunsul. Carmen propunea să răspundem pe scurt. Vă rog, domnule președinte. Domnul Lyon, mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea către Christopher Mim este următoarea. În ceea ce privește cheltuielile federale pe sistemul de sănătate, educație și social din bugetul federal, o mare parte este cheltuită din, de statele americane și nu de guvernul federal. Întrebarea pe care o am eu și aceasta este legată și de întrebarea cu marja de eroare. Când, când faceți un audit, aveți posibilitatea să cereți informații de la statul federal. Aveți și puterea să acționați împotriva lor sau să corectați erori sau să verificați performanța și dacă ei nu vă dau aceste informații, știu că în iulie am fost acolo uh, la fața locului și o mare parte din state au refuzat să implementeze anumite proiecte uh, Uh, care fusese comandate de către statul federal. Puteți să ne spuneți ce faceți în într-o astfel de situație de conflict? Avem și noi o situație aici în care avem problema marjelor de eroare și responsabilitatea statelor membre și a guvernelor și de obicei, guvernele sunt responsabile pentru punerea în aplicare a programelor. Aș putea poate să ne spuneți cum gestionați această, acest conflict în, Marea, în Statele Unite. Mulțumesc. Am înțeles Întrebarea s-a închis acum în lista de întrebări și de aceea îi dau cuvântul domnului Mim. Vă rog să nu uitați că mai îl avem și pe președintele Cardera și pe domnul comisar Șemeta, deci dați-le și lor o șansă să mai vorbească. Sigur, foarte pe scurt. O să încep invers, în ordinea inversă. Nu avem o autoritate de arbitraj, avem o singură posibilitate de acțiune și anume prin convingerea recomandărilor noastre, prin puterea de convingere a lor și sperăm ca acele recomandări să fie implementate în state, însă nu putem să forțăm pe nimeni să facă nimic, ceea ce nu dorește. În ceea ce privește marja de eroare de 10%, există în Statele Unite ceva analog și anume plățile neconforme uh, și în legătură cu întrebarea originală, cerințele noastre statutare care dau definiția unei rate de plată neconforme este cam de 2%, 2% pentru programe de 10 milioane de dolari sau 100 de milioane de dolari față de rata estimată de la începutul anului fiscal 2014, de exemplu la un an, deci nu, spune vorbitorul, la începutul lui octombrie, iar rata de eroare a scăzut la 1,5% de plăți neconforme. Deci, oricum, nu știu la ce se referă aceste 10%, dar acest tip de cercetare nu se face de către GAO, ci se face de către auditorii din alte instituții care sunt de obicei externe. Mulțumesc! Sunteți mulțumite de acest răspuns? Bine. Domnul Schilakakis, raportor? Da. Care este, deci, marja de eroare medie pentru Guvernul Federal? Nu știu această cifră, pot să, o să transmit această informație după aceea comisiei dumneavoastră, dar provocările sunt diferite, diferite programe, diferite scheme de finanțare. Uh, încercăm să ne uităm tot de la program la program când facem analiza noastră. Avem, uh, de exemplu, o taxa pentru serviciile medicale de care vorbea și președintele înainte, care este un program important care are 8,5% marjă de mm, eroare. Deci, uh, strategia noastră este să lucrăm cu agenții, împreună cu directorii generali al agențiilor, programe pentru a combate aceasta. Este foarte dificil să contabilizezi ce s-a cheltuit și câteodată e foarte ineficient. Ceea ce este clar, e nevoie de mai mult control exante, înainte să se cheltuiască banii respectiv, pentru ca să fim siguri că se cheltuiesc bine. De aceea noi am făcut eforturi în acest sens în ultimii ani. Partea a doua, în conformitate cu regulile pe care le am aici, ar trebui să fie intervenția domnului Caldera și al comisarului uh, al Girdas Șemeta. Aș vrea să dau cuvântul președintelui Caldera, care este președintele Curții de Conturi, să ne prezinte auditul de conformitate și auditul de performanță văzute din perspectiva Curții de Conturi Europene. Domnule președinte, aveți cuvântul. Thank you very much, Mrs. Chairman, uh, Vice President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, domnule raportor, domnule comisar, doamnelor și domnilor, stimați deputați. Sunt um, deosebit de onorat să particip la această audiere care uh, se centrează în jurul temei Curții Europene de Conturi. De aceea, pentru mine este foarte important faptul că și Curtea are posibilitatea să intervină în fața acestei comisii pe această temă. Mi s-a solicitat să vorbesc despre tema intitulată Audit de conformitate versus audit de performanță privite din perspectiva Curții Europene de Conturi. În pregătirea acestei intervenții, mi-aduc aminte că nu de mult, într-o audiere similară, domnul profesor Liui și-a terminat expunerea fața acestei comisii cu o întrebare. Ce e mai importantă, performanța sau conformitatea? Eu cred că, până la urmă, e o întrebare care riscă să aducă o falsă alegere. Nu e vorba de una sau de alta, conformitate sau performanță. Eu aș spune că pentru Curtea Europeană de Conturi avem nevoie de ambele. Din mai multe motive. În primul rând există un temei juridic. Tratatul spune foarte clar că curtea trebuie să examineze dacă toate veniturile au fost încasate și toate cheltuielile efectuate uh, au avut loc într-o manieră legală și conformă și dacă uh, există o bună gestiune financiară. Este mandatul nostru legal. Și de asemenea, regulamentul financiar definește și principii de bună gestiune financiară, aplicând principiile de economicitate, eficiență și eficacitate. De aceea, mandatul curții reflectă responsabilitățile Comisiei pentru gestionarea implementării bugetului. Tratatul cere ca bugetul european să fie utilizat în conformitate cu principii de bună gestiune financiară și în conformitate cu instrumentele juridice relevante ale Uniunii. În mod similar, Parlamentul European trebuie să acorde descărcare de gestiune pe baza ambelor elemente, conformitate și bună gestiune financiară. Pentru a face acest lucru posibil, Comisia Europeană trebuie să ofere conturi în care să prezinte modul în care au fost folosite resursele și începând cu tratatul de la Lisabona, trebuie să prezinte și un raport de evaluare uh, pe baza rezultatelor obținute. În plus, Curtea de Conturi elaborează anual și rapoarte speciale care vin să completeze uh, primele rapoarte ca o sursă independentă de informații, dar și de asigurare cum anume ar trebui curtea să își îndeplinească obligațiile și responsabilitățile. Aceasta depinde de curtea însăși, care aplică, așa cum au spus și colegii mei anterior, principiul independenței instituționale. Și iată că astfel ajung la cel de-al doilea motiv pentru care ar trebui să avem grijă la această distinție între conformitate și performanță și acest al doilea motiv este unul profesional. Curtea, um, precum GAO sau Curtea de Conturi franceză, sunt uh, un fel de curți statale recunoscute de uh, organisme internaționale, ceea ce face ca să ne fie asumat obligații în cadrul unor standarde internaționale foarte clare, care furnizează și baza pentru ca curtea să-și interpreteze propriul mandat și uh, sarcinile care îi revin în baza tratatului. Acest uh, cadru de standarde identifică trei tipuri de audit. Audit financiar, audit de conformitate și audit de performanță. Aș dori să subliniez foarte pe scurt uh, ce înseamnă fiecare dintre acestea. Auditul financiar se referă la fiabilitatea raportărilor financiare, auditul de conformitate se referă la regularitate, iar auditul de performanță um, evaluează economicitatea, eficiența și eficacitatea. Antevorbitorii mei au expus în extenso aceste concepte, însă cred că trebuie menționat și faptul că auditul de conformitate poate fi efectuată uh, singur sau în combinație cu auditul financiar sau de performanță. Reflectând prevederile tratatului, Curtea consideră că o abordare combinată este uh, cea mai bună. Auditurile DAS, efectuate de curte, reprezintă un exemplu de audit de conformitate care se face în cadrul auditările conturilor financiare. Auditurile financiare ale curții întotdeauna includ și criterii care să reflecte conformitatea cu prevederile legale. Așadar, dintr-o perspectivă teoretică, cred că trebuie să avem grijă și să nu ne concentrăm prea mult asupra diferențelor dintre cele trei tipuri de audit. Acestea reprezintă instrumente care sunt mult mai utile împreună. Al treilea motiv pentru a nu sublinia prea mult diferențele dintre aceste tipuri de audit este unul de ordin practic. În realitate, conformitatea și performanța, de fapt, sunt aspecte care sunt, se îmbină strâns atunci când este vorba de implementarea bugetului. De aceea, auditul nostru încearcă să reflecte acest lucru. Astfel, de pildă, auditurile DAS arată că erorile sau caracterul regulamentar sunt deseori cazuri în care uh, nu s-au uh, atins obiectivele în mod corespunzător sau în mod suboptim. Eror uh, tipice includ plăți greșite sau cheltuieli neeligibile. Curtea folosește rezultatele auditurilor pe DAS pentru a identifica și domenii specifice unde și performanța s-ar putea să fie supusă riscului. Și de asemenea, efectuăm și audituri de performanță care uh, Paul mă conduc la observații în rapoartele noastre speciale, care sublinează chestiuni care vizează regularitatea și care au și implicații în ceea ce privește economicitatea, eficiența și eficacitatea. Astfel, auditurile de performanță Uh, constituie baza pentru recomandările noastre din rapoartele speciale sau în avizaele noastre pe marginea propunerilor legislative cu privire la modul în care trebuie îmbunătățit cadrul legislativ. Și iată că astfel ajung la uh, ultimul aspect relevant, poate cel mai relevant, și acesta este interesul public. Nu putem efectua audituri, fie că e vorba de audit da sau audituri de performanță doar pentru că vrem sau că trebuie. Facem acest lucru pentru a ne aduce contribuția la asigurarea eficacității cheltuirii fondurilor UE în fața cetățenilor europeni. Obiectivul nostru strategic pentru perioada 2013-2017 este de a maximiza valoarea contribuției curții la îmbunătățirea responsabilității publice a Uniunii față cetățenilor. Prioritatea noastră este de a ne concentra asupra produselor curții care ajută la atingerea acestui deziderat. Din această perspectivă, trebuie să avem un portofoliu echilibrat de rapoarte și avize pe baza auditurilor noastre care să vină cel mai bine în întâmpinarea nevoilor um, Um, actorilor interesați, în special a Parlamentului și a cetățenilor pe care îi reprezentați. Cetățenii europeni au dreptul să știe pe ce s-au cheltuit banii, dacă s-au cheltuit așa cum s-a intenționat și dacă s-a făcut uh, în mod uh, judicios. Acest lucru necesită sisteme de gestiune și de control eficiente și eficace pentru a asigura ca că conturile sunt fiabile, că regulile financiare sunt respectate și că rezultatele obținute sunt obținute în maniera cea mai eficientă posibilă. În ceea ce privește conturile Uniunii Europene, Curtea Europeană de Conturi a constatat că acestea sunt fiabile, asta de mai mulți ani încoace. Auditurile de tip DAS ale curții au contribuit la acest rezultat. Noi am susținut introducerea unui cadru uh, modern de contabilitate și am făcut recomandări de îmbunătățire și am uh, avut succes cu aceste uh, observații. În ceea ce privește regularitatea, peisajul este oarecum amestecat. În pofida unor îmbunătățiri semnificative în controlele interne din ultimii ani, curtea continuă să Uh, depistez, estimați deputați, un nivel material de plăți neconforme. În, 20, în 2011, de pildă, rata de eroare estimată a fost de 3,9%. În ceea ce privește rezultatele realizate la nivel de buget, este imposibil să furnizăm o imagine de ansamblu astăzi. Primele două ediții a raportului de evaluare au arătat că rubricile nu sunt încă uh, judicios alese pentru a uh, reflecta uh, eficacitatea acestui instrument pentru public. Auditurile noastre de performanță ne ajută să explicăm de ce. Actuala situație a sistemului de gestiune și de control financiar al UE sunt explicate de modelul și evoluțiile care au avut loc uh, de când Comisia Europeană a lansat reformele administrative. Reformele la nivel Comisiei au uh, început, și au concentrat asupra sistemului intern de management, care apoi gradual a inclus și sistemul uh, contabil. Și de aceea auditurile curții au avut o contribuție la dezvoltarea și elaborarea acestui cadru a Comisiei. Experiența noastră de audit a constituit baza pentru avizul nostru către un model de audit uh, unic în care am explicat ideile noastre cu privire la cum ar trebui să arate acest uh, cadru intern de control. Și am auditat multe aspecte a funcționării acestuia în ultimii ani. Până acum, Comisia s-a concentrat în primul rând asupra controlării caracterului regul regulamentar al plăților. A, Obiectivul pe care îl vizează este de a reduce nivelul de plăți neconforme de la bugetul UE la sub 2%, nivelul de materialitate folosit de curte în declarațiile sale de asigurare, așa cum spune și domnul Molder. Și Curtea a găsit în fiecare an un uh, nivel uh, material de eroare mai ridicat. Însă am constatat și îmbunătățiri și începând din 2006 această rată de eroare estimate a scăzut. În 2006 uh, a fost peste 7%, iar în 2011 a fost de 3,9%. Au existat și anumite fluctuații, dar acestea pot fi explicate din motive tehnice, dar n-am să intru în aceste detalii acum, poate în noiembrie. Dar, așa cum știți, curtea a avertizat că la un anumit moment dat marja de eroare uh, uh, deci costurile suplimentare aferente controlurilor vor depăși beneficiile pe care aceste controle uh, le aduc. Și de aceea am încurajat decidenții politici din Uniunea Europeană să regândească conceptul anumitor uh, programe. Și din această perspectivă, Curtea salută uh, această revizuire a uh, modului în care se efectuează uh, cheltuielile și de aceea sugerăm că accentul trebuie pus mai mult pe rezultate. În pregătirea programelor din viitorul CFM, Curtea a subliniat faptul că noua concentrare asupra rezultatelor nu trebuie să ducă la mai puțină atenție asupra caracterului uh, conform al cheltuielilor. În 2010, Curtea a emis un aviz în care solicita Comisiei să prioritizeze îmbunătățirea calității cheltuirii banilor publici în următoarea perioadă de programare financiară. În opinia curții, o bună și judicioasă cheltuirea banului public respectă regulile și își atinge obiectivele. Conformitatea și performanța reprezintă, prin urmare, două părți ale aceleiași medalii. Acest lucru are implicații importante atât în ceea ce privește controlul intern, auditul extern și supravegherea publică. Și în special, concentrarea asupra uh, rezultatului trebuie reflectată în mai multe elemente. Uh, managementul și responsabilitățile trebuie să fie foarte clare și simple. Obiect, pentru a atinge obiectivele uh, obiectivele trebuie să fie clare și măsurabile, măs, condițiile de eligibilitate trebuie să fie clare și apoi cerințele de raportare. Toate acestea ar reprezenta o schimbare majoră a mentalității pentru uh, politicieni și cred că acest Parlament are o responsabilitate particulară când vine vorba de uh, crearea unor sisteme care să fie mai mult orientate înspre performanță. Nu doar cei de la sfârșitul uh, lanțului, deci uh, auditorii, sunt uh, singurii care pot îndrepta lucrurile. De la bun început, un sistem trebuie creat pentru a aborda și pentru a te asigura că îți atinge uh, obiectivele. Drept urmare, ne aflăm acum într-un moment foarte relevant. Noua perioadă de programare reprezintă o importantă uh, oportunitate de a progresa pentru a îmbunătăți rezultatele uh, auditului. Propunerea pentru perioada după 2014 aduce cu sine mai multe elemente care uh, ne demonstrează că ne concentrăm mai mult pe rezultate. Acest lucru este uh, valabil pentru agricultură și în alte domenii. Însă, după cum știți, din punctul de vedere al Curții Europene de Conturi, am ratat deja un număr de asemenea ocazii cel puțin la, în cel mai înalt nivel al uh, acestui mandat legislativ. Și aici, tre- și anume, să clarificăm mai mult obiectivele, să simplificăm programele și schemele, să consolidăm aranjamentele de monitorizare, să legăm mai strâns plățile de rezultate și să uh, să facem ca control, sistemele de control interne să fie orientate mai mult către rezultate. Cu toate acestea, foarte multe ocazii pentru o schimbare pozitivă. Rămân în continuare la nivelele mai uh, joase ale legislației și mai ales când aceste programe și scheme vor fi puse în aplicare. În cadrul noului cadru financiar, uh, finanțarea venită de la bugetul european se va baza în continuare, în mare măsură, pe granduri granturi. Din punctul de vedere al Curții Europene de Conturi, uh, modalitatea cheie prin care putem îmbunătăți cheltuirea fondurilor europene ar fi să legăm criteriile de eligibilitate pentru a primi un grant mai mult de rezultate. Plăți pentru rezultate. Uh, după cum a spus și domnul Schilachakis, există porturi fără uh, vase, ei bine, plata finală ar trebui să fie legată de utilizarea uh, reală a portului. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, atunci distinția între, com, între uh, conformitate și performanță ar fi mai ștersă decât este acum. Domnule președinte, stimați membri, din punctul nostru de vedere, noi considerăm că auditul financiar de conformitate și de performanță sunt toate uh, instrumente indispensabile. Uh, ei îi asistă pe cei responsabili pentru, uh, pentru monitorizarea finanțelor europene să tragă la, răspuns, la răspundere pe cei responsabili de gestionarea lor. Pentru noi, acest lucru înseamnă că trebuie să lucrăm împreună cu Parlamentul European, trebuie să realizăm auditurile și să producem rapoartele care ajută Parlamentul să își uh, îndeplinească responsabilitățile și sperăm că Parlamentul European, la rândul său, va profita la maxim de uh, întreaga gamă a produselor oferite de curtea noastră. Vor, avem în continuare provocări în față, de exemplu introducerea unor noi instrumente financiare și noi vom încerca să sprijinim acest Parlament punându-i la dispoziție uh, documente de poziționare, Uh, revizuiri și uh, avize care vor analiza uh, implicațiile rezultate în urma acestor evoluții pentru gestiunea financiară. Însă nu putem audita un vacuum. Ceea ce vom putea audita pe viitor depinde de modul în care cadrul intern de control se va dezvolta. Este clar că piramida uh, creată în Uniunea Europeană trebuie să fie completată, însă trebuie să lucrăm de jos în sus. Dacă Comisia ar fi în poziția de a pune la dispoziție informații suficiente și adecvate legate de uh, rata de eroare, uh, atunci cifrele comisiei ar putea deveni o, o foarte importantă pentru declarația de, asig- de asigurare. De asemenea, obiectivele de performanță trebuie să existe ca un uh, instrument de gestiune înainte ca să poată servi ca criterii de audit. Cu asemenea elemente deja funcționale, considerăm că articolul, raportul de evaluare care trebuie să fie realizat de comisie conform articolul 13 ar, trebui, ar putea să devină un punct de plecare pentru o monitorizare publică a performanței. Trebuie să recunoaștem că avem nevoie de un cadru de control integrat uh, care reprezintă și o ocazie de a colabora cu autoritățile naționale. Împreună cu aceste autorități, recunoaștem și noi că cooperarea între autoritățile supreme de audit va fi crucială pentru a putea face față provocărilor legate de evoluțiile din guvernanța europeană. Mecanismul unic de supraveghere și supravegherea uh, financiară și economică în cadrul semestrului european sunt doar două exemple care ne arată că este nevoie de colaborare între, între autoritățile supreme de um, audit pentru a da la dispoziție cetățenilor și parlamentelor o imagine completă din punct de vedere auditului. Îmi pare rău că am vorbit atât de mult, însă cred că um, o mai bună tragere a răspundere a instituțiilor europene va fi doar benefică pentru cetățenii europeni. Curtea Europeană de Conturi va continua să uh, asistă Parlamentul European și celelalte instituții pentru a atinge acest scor. Cunoaștem foarte bine care sunt riscurile și vă vom ajuta atunci când ne veți cere acest lucru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am uh, ascultat punctul de vedere al Curții Europene de Conturi. V-ați referit la orientare înspre performanță, conf- la conformitate și performanță. Ne așteptam din partea dumneavoastră să acordați uh, prioritatea cea mai înaltă conformității. Și acum vom asculta părerea Comisiei Europene. Domnule Șemeta, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, domnule Caldera, stimați membri, doamnelor și domnilor. Mi s-a cerut să mă refer la folosirea indicatorilor privind impactul și rezultatelor din perspectiva Comisiei Europene. După cum au subliniat deja antevorbitorii, deja de câțiva ani Auditul de performanță s-a bucurat de o atenție tot mai mare din partea Curții Europene de Conturi și cred că acest lucru a fost confirmat de domnul Caldeira în intervenția sa. Acest lucru este salutat de Comisie pentru că rezultatele acestor audituri ne oferă informații utile referitoare la performanța programelor noastre și altor activi- activități, plus sugestii despre cum putem să le îmbunătățim. Drept urmare, mă bucură faptul că discutăm această temă din uh, diferite puncte de vedere în audierea de astăzi. Motivul pentru care auditul de performanță este important este evident. Uh, cadrele legale și programele de cheltuire sunt orientate tot mai mult înspre uh, rezultate rezultatele așteptate ale punerii în aplicare a programelor de cheltuire și a instrumentelor ar trebui să, fie, să poată fi identificate în mod clar și ar trebui să uh, aibă o legătură cu uh, îndeplinirea obiectivelor uh, politice. În plus, programele de cheltuire ar trebui să genereze impacturi uh, măsurabile și ar trebui să fie astfel concepute, astfel încât să poată permite măsu- măsurarea periodică a impacturilor respective. Propunerea Comisiei pentru următoarea perioada de programare conține niște exemple clare pentru uh, cu rezultate, uh, cu această abordare bazată pe rezultate. Ținem seama de, în același timp, de imperativul consolidării finanțelor publice. În aceste vremuri dificile din punct de vedere economic, cadrul financiar multianual 2014-2020 aduce un orizont stabil pentru investiții, pentru a uh, exista un uh, investiții în creștere economică și în uh, ocupare. Cu toate acestea, noi ne concentrăm pe prioritățile corecte și pe rezultatele maxime. Comisia a venit cu un număr de sugestii concrete și de orientări pentru a ne asigura că calitatea cheltuirii va fi de fapt îmbunătățită. Și permiteți-mi să vă dau doar două exemple. În primul rând, domeniul și obiectivele programelor va fi strâns aliniat cu strategia Europa 2020 pentru creștere economică și joburi. După cum am spus deja, trebuie să ne aliniem prioritățile de cheltuire cu uh, obiectivele generale politice. De exemplu, cheltuirea pentru măsurile de ecologizare în agricultură este un exemplu, apoi temati- uh, concentrarea tematică în fondurile structurare este un alt exemplu. În al doilea rând, uh, Uh, finanțarea structurală ar trebui să fie aliniată cu politica macroeconomică și cu prioritățile care rezultă uh, din ea. Trebuie să ne asigurăm că capitalul prețios va fi folosit pentru a uh, rezolva și a depăși diferitele deficiențe identificate în recomandările specifice pentru fiecare stat în parte, prezentate de Comisie și aprobate de Consiliu ne dorim să avem un uh, cadru mai puternic de performanță. Deci ne uh, concentrăm mai mult pe eficacitate și eficiență. Pentru acest lucru, noul cadru de performanță include trei uh, elemente importante. În primul rând, este vorba de un set de principale obiective care trebuie să fie atinse, ținând seama de legăturile care există cu obiectivele strategiei EU 2020. În al doilea rând, sunt incluși indicatori care se concentrează pe uh, plus valoarea europeană, eficacitate, eficiență și impactul general asupra economiei și societății. În al treilea rând, există aranjamente puternice de monitorizare și evaluare pentru a ne asigura că avem la dispoziție datele necesare. Acest lucru ne va permite să raportăm la timp rezultatele și performanțele și vom, auditorii vor putea identifica criterii de audit mai relevante pentru a măsura uh, performanța acestor programe. Haideți să vedem ce se întâmplă cu fondurile uh, structurale și de investiții pentru perioada 2014-2020. Ce putem observa? În primul rând este vorba de o alineare între programele de cheltuire și prioritățile politice ale Uniunii Europene. Uh, fondurile structurale ar trebui să fie folosite pentru a sprijini îndeplinirea strategiei Uniunii pentru a ajunge la o creștere inteligentă, durabilă și inclusivă. În al doilea rând, un nou, există un nou cadru comun strategic care va acoperi 4, 5 ă, fonduri structurale pentru a facilita programarea reală și pentru a asigura o coerență între diferitele obiective. În al treilea rând, există un cadru ă, cuprinzător de performanță în care fiecare prioritate, fiecare indicator ă, va fi exprimat în termeni calitativ și cantitativ. Există indicatori financiari din acest punct de vedere uh, și indicatori uh, referitori la rezultate. Și în fine, faptul că un sistem de monitorizare și evaluare bazat pe aceste obiective și indicatori există cu evaluări detaliate ex ante pentru fiecare program, pentru, cu o evaluare uh, pe parcursul perioadei de programare și evaluare uh, ex post, uh, ne arată că o, o abordare de genul ăsta este posibilă pentru că ea s-a întâmplat și uh, atunci când am discutat reforma PAC. Acum doresc să spun câteva lucruri despre raportare. Raportul de evaluare conform articolul 3, 318, a fost stabilit prin tratatul de la Lisabona de la, din anul financiar din 2010, Comisia Europeană pune la dispoziție prin acest raport uh, informații referitoare la performanță și împreună cu uh, Comitetul de Control Bugetar, cu Curtea Europeană de Conturi, vom încerca să îmbunătățim acest, uh, această procedură. Planificarea uh, pentru raportarea viitoare se regăsește într-un plan de acțiune care s-a regăsit în cel mai recent raport de valoare pentru anul 2012. Acolo se spune că informarea de performanță din partea planificării strategice a Comisiei și din ciclul de programare va fi mai bine integrată în raportul de evaluare. În acest moment, indicatorii, jaloanele și obiectivele incluse în programele de, de finanțare vor fi deja precizate în planurile de management ale Comisiei și apoi vor fi incluse și raportate în detaliu în rapoartele anuale de activitate. Și apoi, uh, în, într-un pas final, performanța generală va fi analizată în raportul de evaluare. Acest lanț de raportare va asigura că datele relevante referitoare la performanțe vor fi prezentate într-o manieră consistentă și cuprinzătoare. Însă ne gândim și la alte îmbunătățiri. De exemplu, viitorul raport de evaluare uh, va prezenta un, va reprezenta un cadru complet referitor la monitorizare, evaluare și raportare până la sfârșitul următorului CFM. Va fi vorba, de exemplu, de o prezentare a obiectivelor cheie și a programelor, a principalilor indicatori și a aranjamentelor referitoare la monitorizare și momentul și conținutul evaluărilor. În contextul agendei privind o reglementare inteligentă, Comisia va publica noi orientări generale de evaluare pentru a alinea mai bine și pentru a consolida politica de evaluare a Comisiei uh, în noul cadru de performanță. Doamnelor și domnilor, după cum puteți vedea uh, din, acest, din această prezentare scurtă, Comisia deja a început inițiative spe, spe, specifice pentru a măsura mai bine performanța. Indicatorii vor fi definiți pentru, program, pentru program, perioada actuală de programare. Suntem pregătiți să punem în aplicare noua abordare privind performanța și uh, noua abordare mai orientată înspre uh, rezultate. Vă mulțumesc, domnule comisar, și acum trecem la, uh, o, la dezbatere, la întrebări. Și acum primul are cuvântul domnul Piper. Aveți cuvântul. Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Prezentarea președintelui Curții de Conturi și a domnului comisar au fost foarte impresionante și foarte orientate către viitor, cu scopul evident de a îmbunătăți ceea ce poate să însemne transparență și eficiență, eficacitatea fondurilor europene. Nu aș vrea să menționez acum chestiunile cu care sunt de acord, ci aș vrea să mă concentrez pe un domeniu în care am observat un pericol foarte mare pentru evoluția Uniunii Europene dacă cu adevărat vom uh, face așa cum a spus, de exemplu, domnul comisar Șemeta înainte. un stat membru nu ar reuși niciodată, nu ar îndrăzni niciodată să controleze banii din buget și pentru ca să vadă dacă s-a um, combătut șomajul, dacă s-au făcut inovări și după aceea să-și numere ce s-a făcut, atâtea angajări cu atâtea bani, măsurați după X indicatori, aceasta în Germania sau în Franța ar duce la o catastrofă, pentru că această promisiune politică în statele membre niciodată n-ar putea să fie îndeplinită. Nu înseamnă că abordarea de performanță prin intermediul indicatorilor de performanță este o abordare greșită. Este bine să măsori uh, pe bază de indicatori un lucru, însă ar trebui să ne concentrăm pe lucruri care au cu adevărat uh, competență europeană și care aduc o plus valoare europeană. Asta, de exemplu, infrastructură sau numărul de inovări uh, în uh, întreprinderi. Se poate număra și se poate contabiliza foarte bine acest lucru. Dacă ne uităm la indicatorii pe care i-a, uh, numit domnul comisar Șemeta, de exemplu, dacă ne uităm la numărul șom- șomerilor, dacă s-a redus acest număr sau nu, înseamnă, dacă s a redus, atunci am făcut multe cu fondurile acestea. De exemplu, numărul copiilor sub 3 ani care sunt în creșe sau grădinițe, din nou un indicator pe care comisarul uh, Andor le a prezentat. Cu cât sunt mai mulți copii sub 3 ani la creșă, cu atât să folosim mai bine fonduri europene. Astfel să se măsoare Europa uh, în ceea ce privește succesul ei, numărul copiilor cu un grad ridicat de școlarizare. De exemplu, în Germania mă refer la abitur, la bacalaureat. Dacă termin cu abiturul școala, acesta este un succes. Cu cât este mai ridicată cota de uh, Uh, de persoane cu bacalaureat uh, este mai bine. În Europa de Sud avem problema mai degrabă cu, uh, cu învățământul mediu. Și spun acest lucru pentru că e vorba aici de uh, indicatori care nu sunt neapărat pertinenți, dar și, de exemplu, câți vizitatori sunt sau au fost la teatru într-un anumit moment, sunt, este și acesta un indicator, un indicator uh, foarte bun. Indicatorii aceștia, în 98,9% însă din cazuri, sunt în competența statelor membre. E vorba de subsidiaritate clasică. Uniunea Europeană face foarte puțin Toate aceste lucruri se pot realiza și fără fonduri europene, de fapt. Și de aceea mi-e teamă că tocmai în acest domeniu social, și o să spun acest lucru și în raportul meu despre descărcarea comisiei, suntem pe o cale foarte proastă, pentru că duce la o fel de economie planificată în care se pare că cu banii europeni putem să facem uh, tot felul de prevederi, să să încercăm și apoi să ne măsurăm uh, în funcție de câți copii avem în uh, grădinițe, în creșe și așa mai departe. Nu mi se pare un lucru potrivit. Dacă credem că astfel putem să ne măsurăm uh, succesul, cred că am greșit profund. Pentru că cu acele puține miliarde de euro pe care le avem, nu știu dacă putem să ne atingem aceste obiective. I-am cerut domnului Șemeta așadar că prin indicatori, prin uh, măsurători de performanță, printr-o structură foarte clară, să măsurăm uh, într-adevăr ce se întâmplă, dar ideea de a avea indicatori sociali, un fel de jaloane sociale și de a decide astfel dacă mergem în direcția bună în Europa nu mi se pare neapărat un lucru potrivit. Mulțumesc! Thank you very much. If you don't mind. Mulțumesc! Dacă nu aveți nimic împotrivă, aș vrea să încheiem acum rândul de întrebări și să vă cer dumneavoastră răspunsurile. Domnul Balcitis, o să mai pun o întrebare. Vă rog, domnule Balcitis. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mai avem un vorbitor, domnul Schilakakis și domnul Udi. Și după aceea încheiem lista. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc comisarului Șemeta și, și președintelui Curții de Conturi, domnul Caldera, pentru sugestiile foarte clare pe care le-au făcut. Dezbaterea de astăzi dacă ne uităm la experiența altor țări, nu ne permite să răspundem, de fapt, la întrebări simple, cum ar fi cum să folosim eficient și corect resursele financiare ale UE. La începutul procesului, cred că am auzit uh, o frază care se, în care se spunea că cetățenii europeni trebuie să știe unde și cum sunt folosiți banii lor. Pe de altă parte, colegii noștri au uh, arătat îngrijorarea cu privire la prea mulți indicatori. Au arătat că prea mulți indicatori pot să ducă la o formă de economie planificată. Trebuie să alegem, deci, între două rele și am vrea să știm cum se folosesc uh, fondurile contribuabililor în alte state membre sau altă posibilitate, vrem să știm dacă vrem slogane frumoase și retorică bună, spunând că vrem să rezolvăm toate problemele în care sunt implicate fondurile Uniunii Europene, dar fiind dat că viața este dificilă, nu putem să ne garantăm o oarecare eficiență a folosirii acestor fonduri. După experiența mea, nu există atât de mulți bani în Uniunea Europeană pentru ca să rezolvăm toate problemele pe care le avem în statele membre. De exemplu, în Lituania, cel puțin, în timpul unei perspective financiare, am cheltuit două bugete naționale și o, o șeptime în același timp din bugetul Lituaniei. Dacă pe viitor vrem să ajungem la obiectivele pe care ni le-am stabilit, trebuie să avem mai puține obiective. În al doilea rând, nu pot imagina cum am putea controla folosirea fondurilor dacă nu avem indicatori clari, obiective și mai clare și principii cu care să măsurăm uh, ceea ce se realizează. Am avut un raport foarte clar pe tema eficienței energetice, de exemplu, și Curtea de Conturi a acționat foarte mult în acest dosar. Sigur că statele membre cheltuiesc foarte mulți bani, unele investiții nu au fost neapărat eficiente, altele vor necesita 400 de ani pentru a putea să recupereze aceste fonduri, ceea ce nu e foarte bine. Unele state membre nu au oferit datele necesare. Comisia a prezentat o viziune foarte frumoasă, cum că s-ar putea măsura tot ce, ce se întâmplă, ceea ce eu nu prea cred. Aș dori să fac o propunere, și anume, fiind dacă Comisia dorește să facă propuneri uh, concrete în domeniul social, în domeniul energetic sau în domeniul transportului, Curtea de Conturi, în colaborare cu instituțiile naționale de auditare, ar trebui să evalueze dacă aceste obiective le vor permite să pună în aplicare măsurile eficiente pentru, pentru folosirea fondurilor. Deci, pe de altă parte, cred eu că Comisia ar trebui să stabilească ținte și Curtea de Conturi, înainte să aprobe perspectiva financiară, ar trebui să evalueze aceste ținte. Pe viitor, atunci nu vom mai avea problema aceasta când vom discuta ore întregi problema implementării fondurilor și vom trage la sfârșit concluzia că statele membre nu ne-au dat destule date și că nu putem să fim noi responsabili pentru faptul că au fost uh, cheltuite efectiv aceste fonduri sau nu. De fapt, uh, știu că eu țin mai mult un monolog aici, dar poate că am uh, menționat un lucru, am făcut o propunere care ar putea să ne permită să evaluăm mai corect pe viitor ceea ce se întâmplă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Schilacachis, aveți cuvântul acum. Vă rog. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc și președintelui Curții și Comisiei pentru prezentările pe care le-au făcut. Am o întrebare și o observație. Întrebarea este adresată președintelui Curții de Conturi și are legătură cu zonele de înalt risc sau domeniile de înalt risc. Am uh, văzut în Statele Unite cum există o strategie pentru ca să descoperim care sunt zonele sau domeniile de risc. Există deci acest instrument pentru ca să se poată lua acțiune în domeniile de risc. S-ar putea să fie acțiuni din partea altor agenții, acțiuni din partea comisiei sau a curții. Deci știm că există această practică a încercării de identificare a riscurilor înalte. Și aceasta trebuie să fie o politică care ar trebui să fie implementată și la noi. Ar fi o plus valoare, zic eu, importantă pentru felul în care tratăm problemele. Apoi o altă observație din partea mea are legătură cu faptul dacă a măsura lucrurile este un lucru dezastros sau nu, dacă am, avem indicatori. Adică dacă stabilim ca obiective aspecte pe care nu le putem atinge, bineînțeles că atunci măsurarea acestora este și ea dezastroasă. Dar deja avem uh, o rată de șomaj foarte mare. Întreaga Europa este în dezastru și în anumite țări uh, este chiar un dezastru total. Dacă ne punem uh, capul sub covor și spunem că suveranitatea națională nu ar trebui să fie atinsă, atunci uh, pot să vă spun că nu o să facem progrese prea mari. Cu suveranitatea națională nimeni nu o să ajungă prea departe și nu o să ajungă să construiască o Europa competitivă avem uh, deja am făcut deja pași uh, pentru a ne depărta de suveranitatea națională în domeniul fiscal. De ce ar trebui atunci, mă întreb eu, să tratăm uh, acest subiect care este tot fiscal în, în clash cu suveranitatea națională, când de fapt fondurile federale ar putea să permită o, ar putea fi folosite mai bine și ar putea deci să fie folosite la nivel supranațional. Fondurile europene sunt într-un fel fonduri federale care ar putea să garanteze o bună funcționare a Uniunii Fiscale. În Statele Unite, aceste fonduri uh, federale se află la cu totul alt nivel decât cele din Europa. Iar acum spunem că nu vrem să le măsurăm. Eu cred că aceasta va fi o problemă foarte mare în competitivitatea europeană pe viitor, pentru că dacă nici nu îndrăznim să măsurăm ceea ce s-a întâmplat, cum putem să fim competitivi? Nu vreau decât să vă amintesc de eforturile pe care le-am făcut în anii 2000, la începutul anilor 2000, pentru a deveni cea mai competitivă economie inovatoare din lume. Nu am pus niciun indicator ca să măsurăm pașii respectiv și ia uite unde am ajuns. Nu cred că suntem cei mai competitivi din lume, nu prea cred. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii și acum Jean-Pierre Oldi. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului președinte al curții, domnului comisar, pentru faptul că domnului Bertrand, domnului Guillaume, pentru că și, și domnului Mim, pentru că ne-au uh, exprimat uh, părerile dumnealor. La câteva luni de la alegeri, um, de alegeri, mă pun următoarea întrebare. Dacă toți aleșii, toate guvernele, toate executivele locale, funcția publică în general, s-a gândit toată lumea aceasta suficient la o evaluare eficientă și eficace a cheltuielilor publice în totalitatea lor. Aici vorbim de Uniunea Europeană. Curțile de conturi naționale lucrează pe bugetele naționale, dar, sigur, depinde și de statele membre, câteodată și la nivel regional, dar, de fapt, avem oarecum sentimentul că din cele trei sectoare de cheltuieli publice, adică la nivel național, la nivelul Uniunii și la nivelul regiunii, nu există de fapt o privire de ansamblu. Și teama mea este că de fapt cetățeanul are oarecum senzația de risipă, că se cheltuiesc necontrolat sume fără să existe vreo rațiune în aceasta. Am făcut o propunere acum ceva timp și vreau să vă renumesc. Uh, în acest moment în care nu există prea multe fonduri publice, n-am putea să facem o auditare a economiilor pe cele trei, pe cele trei piloni ai uh, cheltuielor publice, punând în comun anumite lucruri, nu vorbesc aici de atingerea suveranității statelor membre, ceea ce este imposibil, dar mă gândesc aici la punerea în comun. Aș vrea să dau câteva exemple. Am fost raportor pentru evaluarea la jumătate de parcurs a celui de-a șaptelea program cadru și ni s-a spus că câteodată există subiecte de cercetare științifice care sunt finanțate în uh, toate statele membre fără nicio coordonare. În domeniul diplomației avem uh, foarte multe clădiri pe toată planeta cu delegațiile Uniunii Europene, serviciu extern, uh, ambasadele care ne reprezintă și care nici măcar nu au aceeași fotocopieză n-au același Xerox. Șefii de stat se întâlnesc în decembrie la un summit despre apărare. Sper, sper să vorbească și despre acest subiect, pentru că bugetul de apărare sunt niște variabile de ajustat în bugetele naționale. Dacă la un moment dat nu o să avem uh, grijă, nu o să mai avem nicio armată care să poată să apere teritoriul european. Oare n-a venit momentul să punem în comun acum cheltuielile pe anumite domenii? De exemplu, cum ar fi cheltuielile în domeniul dezvoltării. Statele membre se duc într-o țară, într-o regiune, Uniunea Europeană uh, are un buget propriu pentru dezvoltare, dar nu cred că acesta este cât se poate, nu se poate să fie foarte eficient, pentru că eu cred că a venit momentul să avem un audit de punere în comună a economiilor fără să se atingă suveranitatea statelor membre, având însă o evaluare pe tema eficienței în ceea ce privește cheltuielile publice, incluzând însă cele trei niveluri Uniune, state membre și regiune. Deci cele trei nivele executive, Comisia Europeană, guvernele și executivul la nivel uh, regional, adică guvernele locale. Ar trebui însă ca acest audit să fie independent făcut de către curțile de conturi naționale și europeană și ar putea apoi să se configureze într-un raport, să se concretizeze, care acest raport să fie apoi la baza unei dezbateri între Parlamentele Naționale și Parlamentul European, astfel încât să se poată răspunde la întrebarea următoare. Avem oare o evaluare eficientă a proiectelor și a întregii cheltuieli publice? nu numai a programelor europene sau numai unei regiuni din Franța, Limuza sau a guvernului Austriei, ci pur și simplu a întregii cheltuieli publice. Cred că în acest moment în care banii publici sunt foarte puțini, dacă credem că avem un viitor comun, ar trebui să putem să lucrăm oarecum și împreună. Știu că am fost un pic uh, până afara subiectului, am bătut un pic câmpii, pentru că știu că eficiența, eficacitatea proiectelor uh, Uniunii Europene era subiectul dezbaterii noastre, dar n-am putut să rezist uh, tentației, având în vedere personalitățile înalte care se aflau aici în fața mea, pentru a vă transmite sentimentul meu de parlamentar care reprezintă cetățenii la câteva luni de alegeri. Mulțumesc! Thank you very much, Jean-Pierre. Mulțumesc foarte mult, Jean-Pierre Odi. Văd că nu mai dorește nimeni din uh, sală să intervină. Iată că mai avem pic mai mult de jumătate de oră prevăzută pentru această sesiune. Domnule președinte Caldeira, domnule comisar Șemeta, în ce ordine doriți uh, să interveniți? și să ne împărtășiți punctul dumneavoastră de vedere, să răspundeți la întrebări sau să reacționați la opiniile exprimate de domnul Odi sau domnul Balcitis. Domnule președinte Caldera, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru întrebările care ne-au fost adresate și comentariile făcute pe baza celor discutate anterior. Cred că Observația domnului Piper era adresată în principal pentru a aminti de principiul subsidiarității în Uniunea Europeană. Pentru că atunci când Uniunea Europeană adoptă un cadru financiar comun, politic uh, comune, care trebuie finanțate din bugetul Uniunii, există și principiul valorii adăugate europene, care ar trebui să uh, fie principiul care să ghideze aceste decizii. Sigur că trebuie văzut care sunt politicile, care sunt instrumentele pentru a atinge acest, uh, aceste rezultate. Și vă spuneam că trebuie și indicatori care să permită acest lucru. Pentru a vedea și dacă rezultatele au fost obținute conform țintelor stabilite. Utilizarea eficace a fondurilor trebuie măsărată în funcție de ceea ce adoptă acest Parlament și Consiliu ca fiind o valoare adăugată suplimentară, iar rezultatele, desigur, trebuie puse în serviciu acestor instituții. Punctele ridicate în discuție de domnul Balcitis, care spunea, bun, dacă există politici europene, finanțare europeană, avem nevoie, până la urmă, de un fel de sinteză a tuturor acestor instrumente. Sigur că dacă noi uităm la toate aceste instrumente existente, cofinanțarea, fondurile structurale, acolo cofinanțarea este uh, cuvântul de ordine. Sigur că mai există și bugetele naționale, dar iată că Acestea sunt domenii care necesită ținte agreate la nivelul cadrului financiar multianual. Și Până la urmă, indicatorii de performanță nu reprezintă un scop în sine. Sunt un instrument care, în primul rând, ar trebui să fie la dispoziția managerilor care să folosească aceste instrumente. Poate că acum se folosesc uh, unele indicatoare, dar s-au uitat uh, altele atunci când s-a elaborat o anumită politică, uh, astfel încât apar anumite lacune. De aceea, dacă ne uităm la aceste instrumente care există pentru o mai bună fin utilizarea fondurilor. Atunci trebuie respectate politicile UE, dar trebuie lăsată în uh, sarcina statelor membre acele politici care sunt mai bine gestionate la nivel național. Iată principiul subsidiarității. Și sigur că și strategia 2020 vine cu anume complexitate. Au fost definite obiective la nivel uh, UE cu o anumită finanțare de la bugetul european, dar nu întru totul și se cere statelor membre să pună în practică aceste obiective și cu fonduri de la bugetul național. Uh, de aceea înțeleg întrebarea domnului Piper. <clears throat> Nu întreb acum dacă obiectivele de politică sunt bune sau nu, este treaba acestui Parlament să decide acest lucru, însă am plasat întrebarea în acest context. Ce putem face noi din partea curții să vă ajutăm? Este să vedem dacă obiectivele sunt clar definite, simple, măsurabile, dacă au fost monitorizate, dacă managerul a ținut cont de feedback-ul oferit pe perioada de implementare și a încercat să uh, adapteze uh, obiectivele uh, stabilite la început. Domnul Schilacakis a formulat o întrebare concretă. Ce se întâmplă cu zonele de risc înalt? Dacă curtea întreprinde ceva în această direcție. Mi-aduc aminte că în 2010, într-o prezentare, am prezentat un uh, document care era intitulat High Risk Paper probabil a fost atât de discret încât uh, nimeni uh, nu l-a luat în seamă. Însă, acolo atrăgeam atenția uh, Comisiei și Consiliului asupra acestei chestiuni care uh, încă nu a fost complet abordată uh, nici în propunerile pentru cadrul financiar multianual. Ideea era să programele să fie cât mai simple, să nu fie complicate. primii care pot uh, schimba ceva care uh, poate genera un risc înalt este cel care a elaborat legislația. De aceea apelul meu către dumneavoastră, încercați să fiți cât mai clar, nu complicați lucrurile, pentru că dacă complicați lucrurile, atunci uh, riscul este mare de plăți uh, care să nu fie conforme, ca sistemele de control intern să fie complicate. Și în al doilea rând, definirea responsabilităților și regulilor, <clears throat> date fiind diferitele nivele, european, național, regional. Așadar, multe domenii unde trebuie procesate aceste cheltuieli și trebuie stabilit cine răspunde de ce anume într-o manieră foarte clară. Pentru că dacă nu există obiective clare care să fie înțelese de toată lumea și care să permită o mai bună realizare a acestora, există acest risc de nerealizare. Am spus uh, acest lucru în uh, acel document, însă probabil că momentul respectiv era unul um, de schimbare la nivelul Comisiei Europene, dar și la nivelul uh, Parlamentului, care abia își începuse noul mandat în 2009 Așadar, uh, în această conjunctură a unei noi comisii și a unui parlament nou ales, am considerat că uh, a fost un moment oportun pentru a atrage atenția asupra acestor uh, riscuri. Și de asemenea, am făcut și o sinteză a diferitelor riscuri în ceea ce privește gestiunea S-a ajuns acum, uh, cu puțin înainte de o nouă perioadă de programare, la anul își va prelua mandatul și un nou parlament ales și comisia se va schimba în uh, toamna anul viitor, de aceea credem că este o bună ocazie să uh, reamintim care sunt riscurile la adresa gestiunii financiare la nivel european. Și sigur că am uh, luat notă și de întrebările ridicate în discuție de dumneavoastră și vom putea veni și cu un răspuns dacă este de interes. Noi uh, am mai discutat, uh, domnule Odi, aceste lucruri cu alte ocazii. Cercetarea de care vorbeați este un domeniu relevant Astăzi, această comisie a discutat un raport cu privire la cel de-a șaptelea program cadru. Așadar, cele mai recente rezultate ale activității noastre v-au fost prezentate și noi credem că colaborarea cu instituțiile naționale de audit, nu doar în acest domeniu, ci și în altele, este o cale pe care trebuie să mergem. Și lucrurile atât sunt de simple până la urmă. Semestrul european presupune coordonare economică, presupune ca statele membre să țină cont de recomandările Consiliului și Comisiei. Comisia trebuie să monitorizeze acest lucru, însă <clears throat> trebuie uh, noi, supravegherea nu putem face singuri, ci trebuie să facem acest lucru în colaborare cu uh, autoritățile uh, naționale. Mulțumesc, domnule Uh, președinte, nu trebuie să vă cereți uh, scuze pentru că uh, a fost plăcerea noastră să vă ascultăm și este evident întotdeauna în beneficiul nostru. Domnule comisar Șemeta. Enough. Vă mulțumesc, voi încerca să fiu cât mai succint în răspunsul pe care îl ofer întrebărilor care au fost puse în această dezbatere. În primul rând doresc să spun că, de fapt, domnul Piper, domnul Balcite și domnul Schilacati s-au referit la aceeași temă, perf- perf- performanța. Spre deosebire de domnul Caldera, eu nu consider că există vreo contradicție în remarcile dumneavoastră, pentru că, în primul rând, trebuie să nu uităm că, spre deosebire de foarte multe alte jurisdicții, Uniunea Europeană este o structură regională care își bazează programarea pe un cadru legislativ și în acest moment negociem foarte multe acte legislative. Fie că este vorba de politica de coeziune sau de politica agricolă comună, unde am uh, găsit deja un compromis împreună cu Consiliul. Deci, de fapt, cheltuielile noastre se bazează pe niște acte legislative prin comparație cu fosta perioadă de programare, noua perioadă de programare, noua perioadă financiară, are prevederi mult mai simple când vine vorba de obiectivele pe care dorim să le atingem prin programele noastre și există chiar și indicatori cheie în aceste programe. Tocmai pentru și până la urmă cole, colegislatorii trebuie să negocieze dacă sunt de acord cu uh, obiectivele propuse de Comisia Europeană și dacă sunt de acord cu indicatorii cheie de performanță care mai târziu vor permite Curții Europene de Conturi să-și realizeze activitatea de audit pentru a vedea dacă uh, am atins obiectivele stabilite și am respectat indicatorii de performanță stabiliți. Însă până atunci avem nevoie de niște jaloane intermediare pentru a nu ajunge în situația în care la sfârșitul unei perioade de uh, finanțare ne dăm seama că uh, indicatorul uh, cheie de performanță din politica regională nu poate fi atins și că trebuie să facem ceva și nu mai putem îmbunătăți cu nimic situația. Tocmai de aceea avem nevoie de o piramidă, avem nevoie și de indicatori intermediari care să ne ajute să atingem uh, indicatorii cheie de performanță la care, pe marginea cărora au ajuns de acord colegiuitorii. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Piper. Nu trebuie să fim să exagerăm prea mult când dezvoltăm acești indicatori și în intervenția mea am spus că încercăm să reducem numărul de indicatori în uh, sistemul nostru de gestionare a planificării strategice și să îi simplificăm astfel încât să ajungem la rezultate prin uh, intermediul unor indicatori de performanță cheie. V-ați referit la anumiți indicatori legați de politica socială și nu ar, ar fi bine să nu uităm că avem, avem la dispoziție și fondul, social, fondul european social care trebuie să um, oferă finanțare uh, respectând an, un anumit cadru și apoi, când vine vorba de indicatori specifici, desigur, am putea discuta și despre aceștia și ar trebui să adoptăm indicatori care sunt relevanți pentru o situație dată și sunt de acord cu dumneavoastră. Nu putem să facem totul cu fonduri europene. Nu putem rezolva toate problemele sociale. Este adevărat că fondurile europene sunt limitate și că statele membre uh, cheltuie fonduri mult mai mari pe programe sociale, deci din acest punct de vedere sunt cu totul de acord. Indicatorii chiar și în această zonă specifică trebuie să fie uh, strâns, strâns legați și relevanți pentru sumele prevăzute în programele respective, să, fie, să există și o legătură cu obiectivele stabilite în programele respective. În mod normal, în domeniul social, fondurile europene au rolul de a facilita unele activități în statele membre, pentru că suma fondurilor europene, volumul fondurilor europene este unul limitat. Și um, cred că am răspuns prin aceasta și domnului Balcitis. După cum am spus, obiectivul nostru este de a lega toate aceste nivele din uh, ciclul de planificare strategică din Comisia Europeană pentru a uh, discuta obiectivele și indicatorii cheie în procesul legislativ și să avem niște ținte anuale, o listă de indicatori urmând ca rezultatele să fie reflectate în rapoartele anuale de activitate, să avem niște tablouri unde pot fi văzute pot fi văzute atingerea acestor obiective și, în plus, um, raportul de evaluare se va baza pe acest lanț de indicatori și sper că în următoarea perioadă rapoartele de evaluare vor avea o calitate mult mai bună. Și am început acest lucru uh, deja din uh, anul 2010. Vom mai, vom mai avea nevoie de puțin timp, dar cred că deja rapoarte, raportul de evaluare pentru anul 2012 este, are o calitate superioară uh, față de cele anterioare. În legătură acum cu uh, punctele atinse de domnul Odi. Cred că unele probleme legate de o uh, dublare potențială a cheltuielilor. Ei bine, regulile noastre nu ne permit să existe, să existe o asemenea duplicare a cheltuielilor, pentru că este vorba de o, cheltu- de o cheltuire ineficientă a fondurilor și, de exemplu, dacă în al șaptelea program cadru se repetă anumite cheltuieli, acestea sunt considerate a fi cheltuieli ineficiente. În alte sectoare, cum ar fi serviciile uh, diplomatice, apărarea, v-ați referit la aceste lucruri și eu personal consider că am putea să facem mai multe în domeniul uh, politicii de apărare și Comisia a prezentat câteva inițiative în acest domeniu, inițiative care vor fi discutate în Consiliul European din decembrie, de altfel. Însă, cred că există aici o dimensiune politică. Desigur, putem avea cel mai bun audit și să prezentăm cele mai bune dovezi uh, legate de beneficiile politice europene în anumite zone, în uh, activitățile diplomatice sau în uh, domeniul de apărare, dar până la urmă statele membre sunt cele care decid câtă suveranitate sunt dispuse să împărtășească. Deci, în, acest, în această etapă, nu știu dacă există uh, dorința de a renunța la și mai multă suveranitate în domeniile pe care le-ați menționat dumneavoastră, însă cred că pas cu pas, mai ales în domeniul apărării, este posibil să facem mult mai multe lucruri la nivel european și Comisia Europeană uh, lucrează pe marginea acestui uh, subiect specific. Și cred că cu acestea am uh, răspuns întrebărilor puse. Vă stau desigur la dispoziție pentru orice întrebări suplimentare. Vă mulțumesc, domnule comisar. Văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, deci ați reușit să convingeți audiența noastră. Aș dori să întreb raportorul nostru, domnul Schilakakis, dacă dorește să intervină. Mai aveți la dispoziție câteva minute. To end this. Mulțumesc. Cred că o să putem să încheiem această audiere care a fost, cred eu, foarte utilă mai devreme, ceea ce nu e foarte rău pentru această după-amiază. Permiteți-mi să închei spunând că am învățat câte ceva despre felul în care acționează ceilalți din Statele Unite, eu cred că faptul că acum începem auditul de performanță și facem un efort pentru a merge în această direcție, în timp ce în Statele Unite aceasta s-a întâmplat deja de ceva vreme, are legătură cu faptul că am început să cheltuim sume care, de fapt, sunt de mai puțin de 1% din PIB din fondurile europene. Cred că aceasta este diferența, de fapt. În Statele Unite e vorba de 15 ori mai mult din PIB, sau măcar pe aproape. Deci aceasta este diferența care justifică diferențele dintre noi. E clar că în Statele Unite situația este mult mai avansată și felul de a lucra în legătură cu cheltuielile este cel mai performant. Cred că există chestiuni la care am putea să cugetăm. O să mă întorc la ideea domeniilor de risc înalt, pentru că nu este chiar exact cum a spus uh, dragul nostru președinte Caldeira definiția zonelor, domeniilor de risc ridicat. Când spun uh, zone de risc ridicat, atunci mă refer și la zone geografice și la programe unde ar putea să existe probleme mai mari. În uh, opinia mea, este foarte dificil să-i convingem pe cetățenii europeni să cheltuiască mai mulți bani la nivel uh, european, pentru că ei au uh, rezerve despre felul în care se cheltuiesc acești bani, mai ales țările care, de exemplu, contribuie cu mai mult decât primesc la nivel european, contribuabilii neți. În același timp, în alte țări care participă, de exemplu, țările la eforturile acestea comune și sunt mai puțin orientate către export, acolo se poate spune că ei nu beneficiază total de avantajele pieței unice și au totuși interes ca banii să fie cheltuiți mai bine. Aceste fonduri uh, o să fie foarte necesare în următorii șapte ani. Deci, efortul, cred eu, este peste tot în Europa. Iar uh, baza a ceea ce trebuie să facem noi trebuie să fie, în primul rând, analiza, măsurarea a ceea ce s-a întâmplat. Nu se poate spune exact ce am făcut până nu am măsurat exact acel ceva. Și cred că acesta ar trebui să fie, de fapt, punctul de plecare al indicatorilor de performanță pe care îi avem. Cred că ar trebui să măsurăm lucrurile și aceasta poate că revine la ideea domnului Piper care a plecat, uh, care și-a exprimat rezervele în acest, în acest sens, că uh, lucrurile nu sunt neapărat direct legate cu ceea ce am cheltuit. Nu ar trebui să măsurăm lucruri care nu sunt direct legate, n-ar trebui să uh, măsurăm chestiuni care sunt imposibile aproape, ci să încercăm să vedem ceea ce este fezabil. Dacă facem acest lucru, atunci intrăm într-un domeniu în care nu mai merită să mai măsori nimic. Deci eu cred că în standardele noastre de performanță trebuie să intre această logică și din motive practice întotdeauna va trebui să numărăm, să măsurăm lucruri care sunt, au o legătură cu efortul specific. Cu toate acestea, se pot măsura multe, chiar dacă nu mai măsurăm decât după acest principiu. Când spunem că așteptăm ca atât la sută din contribuții să vină, de exemplu, de la nivel național, aceasta este ceva specific și se poate măsura. Și este aproape de ceea ce am făcut noi până acum. E bine să folosim și încercarea și eroarea. Nu cred că este greșit, cred că este din contraportarea corectă. Și cred că curtea poate să ne ajute foarte mult în acest sens. Eu personal am uh, susținut ideea că trebuie să expunem la maxim uh, aceste rapoarte și cred că în calitate de comisie și parlament Comisie din Parlament și Parlament în general să putem să îmbunătățim uh, cheltuielile noastre, pentru că e vorba de banii contribuabilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult domnului raportor, care încheie pe o notă pozitivă. Înainte să încheiem această audiere, aș vrea să vă spun că Jean-Pierre, Ian și cu mine suntem oarecum veteranii acestei comisii pentru că suntem de 10 ani uh, la rând în această comisie și este pentru prima dată că am primit un mesaj concret de la un președinte al Curții de Conturi că totul ar trebui să fie orientat către performanță în comisie și de multe ori nu se reușește această performanță pentru că uh, a atinge aceste performanțe înseamnă să atingi anumite obiective și la un anumit standard. Nu cred că e vorba numai de retorică aici, ci e vorba de o schimbare reală. Iar uh, în ceea ce privește răspunsul din partea comisiei, am primit din partea domnului Șemeta un răspuns uh, important, pentru că comisia de obicei avea o abordare în care încerca să se autoapere. Astăzi a fost diferit. Am avut o prezentare și din partea comisarului care a arătat cât de importantă este o instituție independentă, dar care în același timp știe să lucreze cu cealaltă instituție pentru binele amândurora. Acest, de fapt, un, o auditare corectă este o dovadă pentru un nivel înalt de încredere și câteodată ni se spune că totul trebuie să fie verificat, totul, fiecare cent trebuie să fie auditat public, dar nimeni nu ne întreba cât ne costă această auditare. Și cred că prin abordarea selectivă, prin reacțiile rapide și printr-un acces bun la informații, putem să garantăm aceste, aceste criterii. Eu zic că merită să încercăm să ne punem întrebarea cum putem să avem auditori care să controleze auditorii. Eu zic că pe această notă am putea încheia audierea noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest final uh, foarte pozitiv și pentru schimbul de informații foarte interesant. Mulțumesc președintelui Caldera, comisarului Șemeta, domnului Bertrand și domnul Mim. Mulțumesc foarte mult pentru experiențele pe care ne ați comunicat, pentru prezența la noi în comisie pentru că ați răspuns la întrebări, pentru că a, au fost extrem de interesante. Vă mulțumesc tuturor dumneavoastră care ați rămas până la sfârșitul comisiei. Chiar meritați aprecierea tuturor pentru că ați rămas până la sfârșit uh, și domnul Lion și cu mine. Vă mulțumim și această reuniune este închisă astăzi.